Good morning, colleagues. Um, before... Bună ziua, dragi colegi. Înainte să începem reuniunea din această dimineață, aș dori să reamintesc tuturor, sunt convins că toată lumea e la curent, dar în 22 martie comemorăm una dintre cele mai dureroase zile din istoria Belgiei și orașului Bruxelles, în urmă cu un an a avut loc uh, atentatul de la uh, aeroport și de la stația de metrou Malbec. 32 de persoane și-au pierdut viața și mai bine de 320 au fost uh, rănite în urma exploziei. Bineînțeles că avem o răspundere specială noi la comisia noastră în acest domeniu, în chestiunile legate de aceste evenimente tragice și în numele dumneavoastră aș dori să aduc un omagiu victimelor și uh, familiilor lor, prietenilor. Și deci, dragi colegi, probabil că știți că la ora 10 în această dimineață președintele Parlamentului ne-a invitat pe toți să ne întâlnim uh, în fața salei de, sălii de plen pentru un moment de reculegere. Deci vă propun să facem o pauză la ora 10 fără un sfert pentru a ne permite tuturor să ne întâlnim la, uh, în fața sălii de plen și ne vom întâlni la 10 uh, și un sfert. Deci uh, la 10 fără un sfert, fără 5 facem o pauză Uh, pentru a participa la această ceremonie de comemorare. Uh, acum vă propun să începem cu ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi, punctul 13 cu privire la referendumul din Elveția și libertatea de circulare va fi uh, amânat. Apoi, uh, prezentarea trialogului va avea loc la 17.45 după punctul 14 și dacă nu sunt obiecții la această ordine de zi, uh, versiunea modificată se consideră adoptată. Care este profilul lingvistic? Din păcate, interpretarea în malteză, croată, galeză nu va fi disponibilă astăzi și malteză, croată și, croată și galică nu va fi disponibilă nici mâine. Mâine la ora 12 vom avea voturi electronice, deci vă rog să vă aduceți cartelele de vot. Deci trecem la punctul 3. Primul punct de pe urna de zi e o prezentare a programului multianual susținută de doctorul Banfi, director executiv al CEPOL. El ne va prezenta programul multianual. După cum știți, colegii CEPOL este agenția care se ocupă de formarea ofițerilor de aplicare a legii și baza sa juridică care a fost consolidată în 2015. În conformitate cu articolul 10 al acestui temei juridic, Parlamentul European ar trebui să fie consultat în ce privește programul multianual. Uh, îmi revine plăcerea să îi urez bun venit domnului Banfi ca să ne prezinte programul multianual al agenției. Aveți cuvântul, domnule Banfi, pentru 10 până la 15 minute, vă rog. Domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, uh, doamnelor și domnilor, în primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că îmi uh, oferiți posibilitatea să particip la această reuniune și de vă a prezenta câteva observații legate de funcționarea CEPOL. Aș dori în primul rând uh, să vorbesc despre trei aspecte, deci să vă prezint uh, realizările principale din uh, ultimii ani, noul mandat juridic care a fost acordat din 1 iulie 2016 și apoi proiectul de strategie multianuală um, ca element principal. Probabil că documentele și datele pe care vi le voi prezenta nu vor fi cu totul și cu totul nou, noi pentru dumneavoastră. Aș dori în primul rând să vă arăt cum a evoluat participarea la activitățile de formare uh, desfășurate de către CEPOL. Cred că graficul vorbește de la sine. În 2009 Uh, la aceste cursuri de formare au participat mai puțin de 2500 de persoane și la sfârșitul 2016 18.000 de persoane, de 9 ori mai mult. Doream să vă mai spun cei care sunt uh, planurile pe viitor dacă, bineînțeles, primim uh, resursele necesare și se întrunesc condițiile ca să ne permită să evoluăm. Dar este clar că cererea este tot mai mare, cererea legată de uh, formarea ofițerilor în acest domeniu. Iar această cerere poate să fie satisfăcut, nu, satisfăcută nu doar de pole, uh, Colegiul European de Poliție, ci și de uh, institutele de formare din statele membre și uh, alte astfel de instituții. Sigur că nu doar uh, evoluția cantitativă este importantă, ci trebuie să ținem cont de cererea nouă, respectiv că e nevoie de o nouă cultură în acest domeniu și deci e nevoie de uh, soluții inovatoare. Uh, deci uh, avem programul de master comun european, EJMP, cam 20 de state membre și Europol participă la acest program. E un program de masterat care va Uh, forma și va uh, oferi formare în domeniul academic uh, și de cunoștințe specifice pentru studenții noștri. E foarte important să înțelegem că e nevoie de o înțelegere comună la nivel strategic. E una dintre condițiile sine qua non pentru um, o cooperare mai eficientă și mai eficace. Uh, studenții de la acest uh, masterat uh, sunt pregătiți uh, pentru a fi funcționari de înalt nivel din acest domeniu în statele membre. ce privește creșterea cantitativă, sigur, trebuie să vedem și partea calitativă. Și deci CEPOL a stabilit un cadru calitativ pentru a se asigura că formarea este de cea mai bună calitate ne bazăm pe două uh, norme, ISO 9001, uh, masteratul nostru a primit primul acest tip de certificare și apoi uh, modelul Kirkpatrick. Satisfacția generală este extrem de mare, 95% dintre persoane s-au declarat mulțumite, extrem de mulțumite anul trecut, dar noi credem că Uniunea Europeană și uh, Colegiul de Poliție Europeană trebuie să uh, oferă uh, să ofere uh, absolvenție de înalt nivel uh, pentru piața de securitate din Uniunea Europeană. Vă spuneam că numărul de participanți a crescut tot mai mult de-a lungul anilor, rezultatele au fost tot mai bune, însă vă pot spune că personalul, capitalul uman și bugetul au rămas la fel. Și aici vedeți o corelare între numărul deci între capitalul uman pe care îl avem la dispoziție și buget. Există un dezechilibru între capitalul uman și resursele bugetare din uh, perspectiva programului nostru de uh, lucru pentru anul 2018 cere mai multe resurse umane. Apoi aici aveți evoluția participanților în funcție de buget deci vedeți că cu aproximativ același de buget am uh, înmulțit cu 9 uh, participanții la aceste cursuri de formare. E motivul pentru care evaluatorii externi și auditorii au ajuns la concluzia că CEPOL este extrem de eficientă uh, din acest punct de vedere al folosirii resurselor. Care ar fi, uh, în ce privește noul mandat juridic? Trăim uh, într-o lume plină evoluție. Chestiunile de securitate nu trebuie să fie uh, subestimate și de aceea mandatul uh, CEPOL actual nu face față așteptărilor legitime al comunității de punere în aplicare a legii. Și noul mandat, aliniat în funcție de nevoile de securitate și de siguranță ale Uniunii Europene, acordă mm, competențe și răspunderi suplimentare pentru CEPOL. Pentru noi această sporire reprezintă o oportunitate, dar și o provocare în același timp. Câteva aspecte. CEPOL-ul de astăzi trebuie să coordoneze, uh, dar și să desfășoare aceste cursuri de uh, formare. Înainte nu organiza cursuri de formare, aveam uh, parteneri care se ocupau de această misiune, faptul că, deci era vorba de institutele de formare din statele membre. În prezent uh, organizăm uh, mai bine de 30 de cursuri de formare, dar uh, sigur că datorită lipsei de capital uman nu putem continua la fel. Apoi, în ce privește dimensiunea externă, securității în europeană, CEPOL a primit mandat de a desfășura cursuri de formare în țări terțe. Și aici aș dori să mă refer la faptul că în 2009 din perspectiva participării, statele membre au participat la cursuri de formare, iar în 2016 45 de astfel de țări au participat la cursurile noastre de formare. O să vă dau câteva informații suplimentare ulterior. Nou regulament a generat o evaluare de impact cuprinzătoare am ținut cont nu numai de noul cadru juridic, ci și strategiile europene, precum Agenda Europeană pentru Securitate și Migrație, strategiile de combatere a terorismului cibernetic și alte astfel de strategii. Uh, spuneam că suntem foarte eficienți, suntem foarte eficace din perspectiva resurselor financiare puse la dispoziția noastră și toate acestea sunt în continuare o prioritate, am uh, efectuat această evaluare de impact legată de evaluarea pe 5 ani efectuată în 2015 de către auditori externi, care au ajuns la concluzia că CEPOL este eficient, este foarte eficace, din, în ce privește uh, resursele financiare care îi sunt puse la dispoziție și a ajuns la concluzia că dacă CEPOL dorește să-și îndeplinească optim obligațiile, avem nevoie de 12 noi funcționari. Uh, în temeiul noului cadru juridic și al evaluării externe de impact, pe care l-am întocmit împreună cu grupul de experți. Formatul nostru ține cont de, sau se bazează pe formatul comisiei și ține cont de prerogativele pentru toate agențiile, celelalte agenții europene. Strategia CEPOL urmează standardele internaționale, Mission Vision Values, Uh, valorile sunt foarte importante pentru noi, valorile mai ales în domeniul uh, construirii uh, unei culturi al aplicării legii. Deci noi nu suntem pentru normalizare sau standardizare. Noi credem că trebuie, de exemplu, să ne bazăm pe drepturile omului. Formarea în acest domeniu este o prioritate pentru noi și noi folosim uz de aceste cursuri de formare în mod sistematic. Am identificat patru obiective multianuale. Avem 20 uh, de domenii strategice de intervenție, avem uh, patru uh, indicatori de performanță cheie și apoi am identificat 18 tipuri de risc diferite. CIPOL acordă prioritate formării de mare calitate, multidisciplinară, inovatoare și relevantă. Sigur că cursurile trebuie să fie relevante și pertinente. Dacă examinați uh, setul nostru de instrumente care permite comunității de aplicare a legii, uh, dacă vă uitați la acest de instrumente care a fost extins de către legiuitori, uh, ne gândim la sprijinul pentru agențiile europene, pentru ca Uniunea Europeană, pentru ca aceste agenții să aibă acces la diverse tipuri de date, însă ce am observat noi este că comunitatea de aplicare a legii uh, nu cunosc toate aceste prevederi sau nu le folosesc la maximum. Iată, deci avem mai multe oportunități pentru a combate criminalitatea organizată sau terorismul, dar există o lacună tot mai mare, o discrepanță între competențe și cunoștințe. Și deci uh, Colegiul de Poliție European trebuie să coopereze mai strâns cu statele membre pentru a identifica aceste lacune și pentru a îmbunătăți competențele, deci pentru a oferi o formare, formare astfel încât setul de instrumente la dispoziția noastră să fie mai bine folosit. Există un element nou în cadrul juridic care conferă mai multe competențe CEPOL uh, în domeniul Uh, cercetării legate de formare. Unul dintre proiectele noastre cele mai importante îl reprezintă conferința anuală în domeniul cercetării. Am dorit ca această conferință să fie uh, să primească o importanță tot mai mare. De-a lungul anilor, acest eveniment a devenit tot mai important. În 2016 toate continentele au fost uh, reprezentate la această conferință. Am avut uh, vorbitori foarte importanți, secretarul general al Interpol sau directorul executiv uh, Europol și de cealaltă parte am reușit să aducem și mediul universitar. E foarte important să ajungem la un echilibru, dar și să stimulăm interacțiunea între cei care lucrează la, pe teren și universitari și uh, cu cât uh, trece timpul, cu atât ne dăm seama că activitatea aceasta de executare a legii uh, va trebui să țină cont de știință atunci când asigură formare. Al treilea obiectiv multianual ne obligă să creăm și să menținem condiții propice pentru evoluția agenției noastre pe viitor și avem o abordare proactivă în acest domeniu. Încerc să mă încadrez în cele 3, 10 eh, minute pe care mi le-ați acordat. Noi eh, vedem CEPOL ca o organizație transversală. Trebuie să înțelegem că în urmă cu 50 de ani, când a fost înființată această agenție, menirea sa era să armonizeze activitățile din 15 uh, uh, țări și uh, a institutelor de formare din 15 țări. Apoi a avut loc extinderea Uniunii Europene, CEPOL s-a adaptat și el și am, ni s-au alăturat și stat, institutele de formare din noile state membre. Apoi, când uh, nevoile de securitate au sugerat că Uniunea Europeană trebuie să țină cont și de vecinătatea imediată, noi am început să avem cooperări și cu, uh, cooperare și cu institute din uh, vecinătatea apropiată, din Sud și din Est. Am devenit, deci, un actor, actor foarte important în domeniul formării, al securității și, așa cum am spus, uh, la activitățile noastre de pregătire participă 45 de țări și vă pot da chiar un exemplu recent al unui proiect de construire a capacității în Iordania, în Tunisia și în Liban și în Turcia pentru combaterea terorismului. Domnule președinte, mi-a expirat timpul, deci mă opresc aici și aștept cu nerăbdare întrebări. Mulțumesc frumos! V-am spus de la bun început că în pofida, în temeiul noi baze juridice, Parlamentul trebuie să fie consultat în fiecare an. Doamna Gal este fosta noastră raportoare în ce privește CEPOL, dar um, și-a cerut scuze, nu a putut să fie prezentă. Dacă dorește altcineva să ia cuvântul sau să pună întrebări, în legătură cu această prezentare, doamna Zipăl. Oh. Mulțumesc! Mulțumesc frumos și pentru prezentare. Aș dori să pun niște întrebări concrete, domnului Balfi. Ați spus că a crescut numărul de participanți. Noi am dorit să știm dacă această mărire a numărului de participanți înseamnă și un interes mai mare față de CEPOL și dacă acest interes se manifestă din partea tuturor statelor membre, din partea statelor membre mai mari, sunt state membre care nu participă deloc. Deci vreau câteva detalii suplimentare despre acest uh, interes uh, sporit în uh, um, sesiunile de formare pe care le propune CEPOL. Și dacă există o schimbare palpabilă în serviciile de poliție după ce personalul este format. Vreau de asemenea să vă rog să îmi spuneți dacă această sesiune de formare este cu program uh, normal uh, toată ziua cu, sau sunt doar uh, câteva sesiuni aici și acolo. În ce privește constituirea capacității în țările terțe. Când analizez felul în care um, acționează forțele de poliție din statele membre în uh, state terțe, cum uh, ajută la formarea ofițerilor de poliție din acele țări terțe, e clar că nu e deloc ușor, pentru că mentalitățile, tradițiile, modelele sunt diferite și vreau să știu cum anume CEPOL-ul se implică în uh, această muncă de constituire, de consolidare a capacității din statele terțe. Și de asemenea vreau să știm în ce măsură participați la pregătirea misiunilor UE în state terțe. Asta înseamnă că trebuie să uh, fiți la curent cu detalii despre situațiile concrete de pe teren din afara Uniunii Europene. Aveți parteneri uh, în toate aceste state terțe sau e o cooperare așa mai degrabă la nivel general? Cum procedați pentru a furniza sprijin și informații? Îți mulțumesc, Birgit. Roberta Mețola, acum are cuvântul. Îți mulțumesc frumos, Claude. Din capul locului vreau să mulțumesc frumos domnului uh, Balfi, vreau să cer scuze și uh, numele doamnei Galb, care n-a putut să fie prezentă azi dimineață. PP-ul susține munca CEPOL. Noi dintotdeauna am cerut ca rolul său să fie consolidat împreună cu Europol și Eurojust. De unde și întrebarea despre finanțarea adecvată a activităților CEPOL și a funcționării acestei instituții. Atunci când v-ați referit la sesiuni de formare și la un rol mai țintit pe care doriți să-l jucați, ați putea menține că vă bucurați de același nivel de cooperare din toate statele membre? Sau, <clears throat> mai degrabă, CEPOL este cel care uh, solicită statele membre pentru a uh, se bucura de cooperare și cum e cu colectarea informațiilor? Cum procedați dumneavoastră pentru a permite găsirea răspunsurilor celor mai adecvate pentru situațiile uh, recente și amenințările recente la securitatea Uniunii Europene. Colaborați cu serviciile naționale de poliție, pentru că ne dăm seama, inclusiv gândindu-ne la ce s-a întâmplat în urmă cu un an, că e suficient ca uh, serviciile de poliție să nu facă schimb de informații între ele pentru ca o catastrofă să se întâmple. polul joacă vreun rol în acest sens? Dacă nu mai dorește nimeni la cineva să ia cuvântul, rog pe invitatul nostru să răspundă. Mulțumesc! Apropo de participare, în 2010 mi-am dat seama că 13 state membre trimiteau participanți la sesiunile de formare. Și apoi am încercat să facem o analiză cuprinzătoare și ne-am dat seama că în acele țări unde, să spunem, activitatea economică era mai dinamică și nivelul de reprezentare și de participare era uh, mai ridicat. Uh, lipsa participării nu se motiva prin lipsa interesului. De aceea am încercat să schimbăm și să modernizăm sistemul de participare am vrut să favorizăm mai ales participarea uh, acelor țări care aveau uh, poate dificultăți economice. Acum, numărul de state participante este de 24. Dar să nu uităm că există și uh, țări mici, ca de exemplu Malta și Luxemburg, unde oricum forțele de poliție uh, nu sunt la fel de numeroase sau nu au atât de multe uh, subdiviziuni precum uh, în țări mai mari. Implicarea statelor membre este un al doilea aspect pe care doream să-l abordez. Noi, atunci când planificăm sesiunea de formare, ținem cont de faptul că există 28 de state membre în teorie, fiecare stat membru poate să trimită un candidat. Dar dacă vă uitați la numărul de participanți concret, de exemplu, numărul de participanți care vine din Germania și numărul de participanți care vine dintr-un stat mai mic, e clar că nu trimite fiecare același număr de participanți. Acum, de fapt, avem un fel de overbooking, un sistem unde avem mai multe înscrieri decât locuri disponibile. Dar întotdeauna încercăm să găsim soluții Uh, și acum uh, numărul de participanți la fiecare sesiune de formare este în jur de 30, deci mai mult decât statele membre. CEPOL ține foarte mult la calitatea uh, trainingului pe care îl asigură și evaluăm impactul sesiunilor noastre de pregătire. Avem întotdeauna o evaluare la șase luni după ce persoanele respective au participat la o sesiune de training. Noi luăm legătura cu cei care au participat și întrebăm, ați putut să aplicați ce ați învățat odată ce v-ați întors acasă? Sau ați uitat cu desăvârșire tot ceea ce ați învățat? Și avem și gestionari care se ocupă de uh, resursele umane sau de training în statele membre și întrebăm cum aleg aceste sesiuni de formare. Pentru că vrem să avem un efect de multiplicare a acestor sesiuni de training. Acest curs de masterat n-a fost ușor să îl punem pe picioare. Am avut nevoie de 2 ani de zile pentru ca două condiții să fie îndeplinite. Prima condiție era să avem o programă care să satisfacă Uh, nevoile uh, forțelor de poliție. Și apoi trebuia să fie vorba și despre o programă de învățământ care să ne permită obținerea acreditării, care să corespundă uh, criteriilor universitare. Și am putut să obținem această acreditare tocmai în Spania. Am ajuns la concluzia că acest curs de masterat trebuie să aibă și o parte teoretică și una practică. Ce înseamnă concret acest lucru? De exemplu, noi vorbim despre uh, consecințele deciziei de la prumă, echipele de anchetă comune. Este un masterat de 2 ani de zile, dar nu este uh, vorba despre o sesiune de formare clasică. Nu, sunt șapte module și în fiecare dintre aceste șapte module, durata de participare este de 5 zile. Și de fiecare dată participă un consorțiu de 13 state membre. Și fiecare uh, acest grup se ocupă de o temă diferită, de o dimensiune diferită de exemplu, dacă un modul este uh, predat în țara asta, nu înseamnă că vor fi doar profesori din țara respectivă care vor preda. Nu. Oferim studenților posibilitatea să profite de cursurile profesorilor din uh, toate cele 13 state membre. Și nouă ni se pare acum că acest program, uh, care costă 600.000 de euro, este unul care reprezintă un foarte bun raport uh, cost-beneficii. Mi se pare că este un program uh, care permite studenților uh, să se bucure de uh, cunoștințele cele mai recente, dar este unul uh, pentru noi o poveste de succes. Noi suntem mulțumiți, ceea ce nu înseamnă, bineînțeles, că ne culcăm pe laur. Știm că putem să facem mai multe și participanții nu numai că profită de pe urma sesiunilor teoretice și practice, ci uh, li se permite să facă față unor provocări concrete. Primii absolvenți și-au primit diploma în octombrie anul acesta. Își vor primi diploma în octombrie anul curent. În ce privește constituirea capacității în țările terțe? Cum stau lucrurile? Dacă vă uitați la agenția privind uh, um, forțele comune de aplicare a legii, cum participăm noi la aceste platforme de constituire a capacității în țările terțe? Când suntem prezenți într-o țară terță, noi solicităm uh, participare din partea celorlalte agenții. Noi suntem într-o poziție privilegiată pentru că nu lucrăm cu informații confidențiale, pentru că acesta este aspectul cel mai sensibil atunci când cooperezi cu țările terțe. CEPOL poate să aibă nevoie de experți de la CEPOL, de la Frontex sau de la oricare alte agenții și îl primim dacă îl solicităm. Noi ne concentrăm pe evaluarea nevoilor reale pe care le are țara beneficiară. Cooperarea cu Turcia mi se pare că este exemplul ideal, deși este o situație atât de delicată. CEPOL poate să fie prezent chiar și în zonele cele mai sensibile și să, per- și să permită consolidarea capacității în ce privește menținerea securității și lupta împotriva terorismului. Dar este uh, um, o experiență în două sensuri, pentru că și partenerii turci au propria lor experiență pe care ne-o împărtășesc și în același timp ei văd cum lucrează proprii noștri agenți. Nu e simplu, dar există și un avantaj suplimentar. Aceste sesiuni de formare pe care CEPOL le organizează în țări terțe sunt de două ori utile pentru, pentru că în, în plus de um, cunoștințele împărtășite, permit și o clădire a încrederii. Pregătirea pentru misiunile în țările terțe a fost uh, o altă întrebare pe care am primit-o. În strânsă cooperare cu Direcția Generală de Afaceri Interne de la Comisie și, și cu alte direcții generale și inclusiv uh, împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă, și cu Colegiul European privind uh, securitatea și apărarea, pentru că și ei au propriile lor uh, sesiuni de pregătire, permitem pregătirea acestor misiuni. Dacă ar fi, ar fi să vă explic foarte simplu, avem o planificare strategică. Noi vrem să permitem menținerea capacității de lider. Pentru că a fi un bun lider trebuie să ai spiritul deschis, trebuie să înțelegi uh, exact ce se întâmplă la fața locului, trebuie să știi cum să coordonezi um, trupele subordonate și oricum coordonarea între toate agențiile, de toate aceste servicii pe care vi le-am menționat, este indispensabilă. implicarea statelor membre este foarte puternică, nu avem nicio problemă în această privință. În ce privește strângerea de informații și cum procedează CEPOL pentru a participa la strângerea de informații. Dacă vrei să ai o formare pe măsură, o formare personalizată, nu e suficient doar să vorbești. Nu, trebuie să dispui de informațiile cele mai pertinente. Echipele comune de anchetă sunt un exemplu ideal. Noi, în cooperare cu Eurojust și Europol și cu alți actori, permitem studierea acelor cazuri unde ancheta uh, s-a încurunat de succes, unde ancheta a, permit, a permis găsirea vinovaților. Și deci această studiere concretă de cazuri este foarte utilă. Dar bineînțeles că în momentul în care studiem aceste cazuri, vorbim despre toate um, temele, cum lucrez cu informatorii, cum tratezi informații sensibile, cum um, particip la mm, echipe care se deplasează în alte state membre și așa mai departe. Cred că am uh, răspuns la toate întrebările. Mulțumesc foarte mult, domnule Banfi. Îmi cer scuze că uh, v-am uh, rugat să vă grăbiți puțin, dar din păcate avem o ordine de zi încărcată și uh, trebuie să ne grăbim. Oricum ați răspuns uh, în detaliu la uh, întrebările colegilor și avem toate informațiile de care avem nevoie. Puteți să considerați că v-ați îndeplinit misiunea. Uh, întrebare fără microfon din partea domnului Banfi. Stimați colegi, pentru cei din aceia dintre dumneavoastră care nu erau prezenți în momentul în care am adoptat ordinea de zi, vreau să vă spun că vom face o pauză la ora 10 fără 5 pentru a da curs invitației președintelui Parlamentului de a participa la o minut de reculegere în fața hemiciclului, în memoria victimelor atentatelor teroriste de pe 22 martie 2016. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume operaționalizarea Frontex. Dar văd că nu avem uh, în sală pe niciunul dintre reprezentanții comisiei care trebuia să ia cuvântul la acest punct și nici colegii parlamentari nu sunt încă prezenți și sunt într-o mare dilemă, spune președintele. vă sugerez, dacă <laughs> nu are altcineva o idee mai bună, <laughs> mă rog să... But it just depends when they get settled down. Okay. Because the commission have arrived. Some... A, se pare că reprezentantul comisiei a sosit. Am să rog să facă prezentarea despre Frontex după ce și-au dat jos haina și s-au așezat. Da, nu, vă rog, vă rog. Okay, I'll begin the introduction and the commissioner going to be... Bun, fac introducerea și după aceea comisia va începe. Este despre operaționalizarea um, uh, pazei de coastă. După cum știți, comisia noastră a făcut niște eforturi uriașe pentru a asigura că această paza de coastă este activă și operațională cât mai repede cu putință, pentru că ne doream să îmbunătățim securitatea la frontierele externe Schengen. În urma unei adoptări foarte rapide a noului regulament, acum am ajuns la faza de operaționalizare. Și Frontex împreună cu Comisia și statele membre trebuie să se ocupe de operaționalizare. Am programat astăzi o dezbatere în ce privește faza în care se află uh, acest uh, proces de operaționalizare. Începem așadar cu prezentarea celor două comunicări din partea Comisiei și apoi vom da cuvântul domnului Legeri, care este directorul executiv Frontex. Dar începem cu Comisia. Dacă sunteți gata, Comisia, să știți că în ordinea de zi uh, trebuie să fim foarte vigilenți și rog comisia să vorbească numai până la uh, până la fără 5. Până... Pentru ca toată lumea să poată să participe la minutul de reculegere. Deci vă rog frumos să vă opriți fix la 9.55 și vom relua la 10 și un sfert. Vă rog. Thank you very much. Uh, good morning. My name is Bună dimineața! Mă numesc Oliver Seifeld și sunt șef de unitate adjunct la DG Home, la unitatea care se ocupă de uh, gestionarea frontierelor. Și aș dori să prezint uh, primul și al doilea raport al Comisiei. pentru că ne interesează o abordare mai coerentă, pe, atât pe planul structurii, cât și al conținutului. După cum ați spus deja, colegiuitorii au uh, căzut foarte rapid de acord pentru adoptarea regulamentului privind uh, garda de coastă, să vă amintesc, propunerea legislativă a venit de la Comisie în 2015, în, 2000, în 22 iunie 2016 s-a ajuns la acordul politic și la scurt timp după propunere aceasta a și fost adoptată, intrând în vigoare în octombrie. Iar uh, uh, resursele puse în comun de reacție rapidă au intrat uh, deja în funcțiune de anul acesta, din ianuarie. Ceea ce arată că lucrurile se mișcă foarte rapid, colegii de la Frontex muncesc din greu. Ieri, comisarul Avramopoulos a avut plăcerea de a merge la fața locului și de a primi informații actualizate de la Frontex și uh, de a afla, de asemenea, ce progrese mai rămân de făcut. Obiectivul celor uh, două rapoarte este să vă prezentăm ce progrese s-au făcut și să identificăm uh, problemele rămase deschise pentru ca frontierele europene să devină pe deplin operaționale. După cum știți, uh, Poliția de frontieră și Garda de coastă se reunesc sub egida Frontex și, pe de altă parte, sunt gestionate și de autoritățile uh, naționale de pază de frontieră și gardă de coastă. De aceea, agenția Frontex joacă un rol foarte important. Este un subiect esențial, dată fiind criza actuală a migrației și nu numai. Pe de altă parte, această bună funcționare a frontierei este o cerință uh, necesară pentru buna funcționare a spațiului Schengen. După cum știți, unele state membre au reintrodus uh, controle la frontierele interne în contextul crizei migrației uh, pe ruta Balcanilor. Comisia face presiuni însă să se revină la uh, spațiul Schengen cât de repede posibil. Însă, după cum spuneam, agenția Frontex joacă un rol foarte important. Ambele rapoarte subliniază faptul că uneori există neînțelegeri în privința operațiunilor comune care se desfășoară în statele membre. Aproximativ 1500 uh, de membri ai echipelor uh, de uh, poliție de frontieră sunt pe teren în operațiuni din Grecia. În Grecia sunt cam 700 de persoane, 600 în Italia, în Bulgaria 130, și încă câțiva pe ruta Balcanilor Occidentali. Acești 1500 de oameni nu trebuie să fie confundați cu acei 1500 care pot fi desfășurați de Frontex în cadrul um, uh, resurselor rapid, ce pot fi desfășurate rapid, după cum s-a anunțat în ianuarie puteți vedea că fluctuează cifrele referitoare la persoanele care participă la operațiunile comune și motivul este unul foarte simplu. Iarna numărul scade și primăvara numărul crește din nou, dat fiind volumul mare de migranți care sosesc pe aceste rute la frontierele externe. Aș dori să mă refer mai ales la al doilea raport, care este mai uh, complicat. Comisia a identificat clar lacunele pe bază lunară, echipamentele, elicoptere, vase, șalupe, autoturisme, autovehicule, ofițeri. E nevoie de toate acestea în diferitele operațiuni și nu avem suficiente resurse. Comisia face presiuni constante asupra statelor membre pentru a acoperi lacunele identificate în uh, operațiunile comune la frontiera externă. Și aș dori să vă dau un exemplu. Pentru Grecia, la operațiunea comună Poseidon, am identificat că lipsesc două elicoptere, o navă de patrulare offshore, o navă de patrulare de coastă și două vehicule de transport. Pentru aprilie cifrele sunt similare și ce este important aici este să înțelegem că aceste cifre se schimbă de la o zi la alta, pentru că echipamentele sunt uh, oferite și apoi retrase de statele membre. Ofițerii la fel sunt puși la dispoziție pentru o anumită perioadă de timp apoi se întorc acasă, vin oameni din alt stat membru, ceea ce nu e o problemă pentru că Frontex lucrează așa de ani de zile și merge foarte bine. Însă uneori se creează confuzie dacă v-aș prezenta exact cifra de astăzi, ar fi diferită de cea de mâine. E foarte important să înțelegem că e un proces uh, operațional foarte dinamic. Aveți o listă a, a diferitelor operațiuni, nu am să intru în detalii, Însă, în al doilea raport, la pagina 5, vedeți că Comisia invită Agenția Europeană de Poliție de Frontieră și Garde de Coastă să informeze statele membre lunar cu privire la resursele necesare. Deci e nevoie de informații actualizate foarte regulate. Vestea bună este că Frontex face acest lucru nu lunar, ci săptămânal. în fiecare săptămână statele membre sunt informate cu privire la ce lipsește și reacționează în consecință. Anul trecut, uh, și trec aici la următorul capitol, progresul făcut, Consiliul a identificat cinci domenii de prioritate pentru uh, ca Frontex să devină pe deplin operațională. Mă uit la telefon, văd că mai am patru minute. Am să încep uh, cu primul domeniu prioritar. E vorba de capacitățile de reacție rapidă, atât uh, persoanele cât și echipamentele. Partea bună cu privire la resursele de reacție rapidă este că peste 1500 de ofițeri uh, sunt în rezervă, la dispoziție. S-au făcut uh, clarificările necesare și cei 1500 de ofițeri sunt în rezervă și pot fi convocați uh, la nevoie urgent. Termenul este de două zile uh, pentru luarea deciziei de către directorul executiv. Termenul este de 2 plus 3 zile și uh, desfășurarea se face în 5 zile pentru cei din echipele de reacție rapidă și pentru echipamentele din bazinul de reacție rapidă, reacția se face în 10 zile. Așadar, se pot trimite la fața locului echipamente importante și, de asemenea, se poate trimite un număr mare de ofițeri din această grupare de reacție rapidă. Nu știu dacă să mă opresc aici sau... E și 52. Mai merg puțin înainte. ca să nu trebuiască să alegăm din sale la 9.55. 12 14 state membre au, uh, și-au luat angajamentul de a contribui uh, la uh, grupul de reacție rapidă. Am uitat să adăugăm Finlanda pentru că am redactat documentul în grabă la lista de state membre care au contribuit deja. Iar Comisia și Frontex sunt în strânsă legătură uh, pentru a se asigura că, mai ales pentru gruparea de reacție rapidă, se acoperă lacunele, lacunele de șalupe, elicoptere și așa mai departe, de către agenție. E foarte important uh, și cu siguranță domnul Fabriz Legeri, directorul Frontex, va spune acest lucru, este ca Frontex să profite de șansa oferită de noul mandat de a-și putea achiziționa propriul echipament pentru a-l folosi independent de statele membre. Propun să ne oprim aici, mulțumesc. Președintele, da, și eu voiam să vă întrerup deja. Aș vrea să explic colegilor care nu au fost aici la începutul reuniunii ce se va întâmpla chiar acum. Am fost invitați de președintele Parlamentului la un moment de reculegere care va avea loc în fața sălii de plenară la ora 10 Facem acum o pauză pentru ca toți cei din sală să poată să fie prezenți la minutul de reculegere. Deci facem o pauză la 9.55 și putem relua la 10 și 10. Deci ne revedem la 10 și 10 cu domnul uh, Legeri și cu domnul Pabrix, care vor continua chiar atunci. Dragi colegi, uh, nu mi s-a spus decât că acest minut de reculegere va avea loc în fața hemiciclului. Detaliile nu le cunosc, dar vă rog în orice caz să reveniți în sală la 10 și 10 ca să continuăm. Mulțumesc!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

știu, institutul ea, în cazul acolo, dacă ești față, față, față cu lent. Okay, colleagues, we're going to resume the uh, Frontex point. Dragi colegi, reluăm punctul legat de Frontex. Nu avem mult timp la dispoziție și știu că mulți colegi vor să pună întrebări. Reprezentantul uh, comisiei care a luat cuvântul la din nou va rămâne în sală pentru că sunt multe întrebări la care va trebui să răspundă. Însă avem timp numai până la 11. A, ah, nu puteți că Eu eram chiar în mijlocul prezentării, vă voiam să vă rog să mai dați 5 minute, dacă vreți. Să vi se pună întrebări, să știți, deci uh, pe mâini bune da, sunteți. O să primiți multe întrebări, dar vă rog frumos să rămâneți în sală tocmai de aceea, pentru că ne interesează foarte mult rolul comisiei. Vă rog să nu plecați. Îi dau cuvântul domnului Legeri. Și, cum spuneam, sunt foarte multe întrebări. E vorba de operaționalizarea Frontex și timp mult nu avem, însă e oricum un subiect foarte important. Dăm cuvântul domnului Legeri și apoi domnului Pabrix, după care vom trece la întrebări. Și dacă ne mai rămâne timp la dispoziție, atunci uh, colegii pot răspunde. Domnule Legeri, știu că e o dimineață dificilă, dar uh, acum sunteți aici și vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, stimați uh, membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Pot să confirm, după cum uh, a spus și Comisia, că punerea în aplicare a noului mandat uh, Frontex merge în direcția cea bună. Aș dori să subliniez câteva priorități care au fost identificate de Consiliu și de Comisie atunci când mandatul a intrat în vigoare. În ceea ce privește aceste grupări de uh, resurse puse la dispoziție, atât de uh, ofițeri cât și de echipamente, vestea bună este că statele membre au identificat până la 5.000 de uh, ofițeri de frontieră sau de garde de coastă care pot fi puși la dispoziția operațiunilor Frontex. Deci, pe lângă cei 1500 care sunt uh, deja disponibili. În privința returnărilor, încă avem lacune, însă vestea bună, și știu că acest lucru este important pentru mulți din uh, deputați, avem posibilitatea de a monitoriza operațiunile de returnare. Așadar, grupul e aproape complet. Am uh, cerut 50 uh, de membri și ni s-au pus la dispoziție 47. În ceea ce privește echipamentele tehnice, mai sunt lacune, însă, după cum uh, spunea Comisia, noul mandat, dar și noile resurse bugetare, permit agenției să dezvolte achiziționarea de echipament tehnic propriu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de exemplu, de câteva luni uh, testăm un contract cadru pentru a achiziționa uh, instrumente de supraveghere aeriană. Avem un avion pe care l-am folosit în diferite operațiuni comune în Grecia, Italia, Bulgaria, Spania. vom uh, trage concluziile necesare pentru a ameliora serviciul acolo unde este nevoie. Și acum începem un proiect pilot cu Finlanda. Vom avea un proiect pilot și cu alte state membre, cum ar fi Franța, România, Letonia, care s-au oferit voluntare. Obiectivul este să avem um, o listă pe termen lung de nave sau un fel de contract cu statele membre pentru ca o perioadă lungă de timp să avem propriile noastre nave la anumite categorii. Ceea ce înseamnă că agenția va putea să creeze uh, echipaje intermediare, adică echipaje formate din uh, ofițeri de diferite naționalități, din UE și din statele membre Schengen și de asemenea vom avea profile diferite. Adică vom avea, de exemplu, experți în supravegherea maritimă, experți în activitățile de gardă de coastă, experți în operațiuni de, de căutare și salvare, în controlul pescuitului la nevoie. Acolo avem o cooperare cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, deci asta testăm acum. În ceea ce privește alte echipamente tehnice, aș dori să menționez autovehiculele pentru, patru, pentru patrularea frontierelor terestre. Ne gândim și la achiziționarea de echipament TIC și dispozitive pentru Eurodac și așa mai departe. Un alt element în noul mandat este evaluarea de vulnerabilitate timpul a fost respectat, însă unele state membre nu au putut să respecte acest timp. Noi uh, începem cu niște cifre de bază, cum le spunem noi, pentru a avea o estimare a ofițerilor, a numărului de echipamente și așa mai departe. Pornim de la această estimare de bază și la sfârșitul lunii aprilie, după consultări cu statele membre vizate, agenția va putea să uh, prezinte această estimare de bază, după cum spuneam, și la nevoie directorul executiv al agenției va putea să facă recomandări pentru statele membre, dacă este necesar. Așadar, acest lucru se va întâmpla cel mai probabil în luna mai. Apoi vom organiza uh, exerciții pilot de simulare și până la sfârșitul anului uh, cred că vom ameliora metodologia, pentru că acesta este primul an când lucrăm, dar dacă va fi o criză, va fi o urgență, vom putea deja să folosim procedura de anul acesta. Însă va trebui să o mai ameliorăm, ținând cont de învățămintele trase de anul acesta. În legătură cu returnarea și aceasta a fost o prioritate subliniată în repetate rânduri de Consiliul Director al Agenției, de Consiliul de Comisie, am făcut mai multe aici în 2016, peste 230 de zboruri, ceea ce înseamnă peste 10.700 de migranți în situație ilegală care au fost returnați în state terțe cu sprijinul agenției, plus încă o mie aproximativ returnați din insulele Elene în Turcia, în contextul uh, declarației UE-Turcia. Ce mai facem acum, pe lângă acest sprijin logistic în domeniul transportului, avem uh, un uh, program de preasistență pentru statele membre, Încercăm să obținem documente de călătorie din statele vizate, desfășurăm activități pentru a identifica nevoile din statele membre, pentru a putea dezvolta capacități. Avem uh, noi destinații deschise. Aș vrea să mă refer la acordul dintre Comisia Europeană și Afganistan datorită căruia s-au putut deschide noi destinații de returnare. De asemenea, punem la punct o rețea TIC care se folosește acum pentru a se folosi o aplicație ca să se facă schimb de informații în timp real cu privire la nevoile existente ca agenția să poată acționa rapid acolo unde este necesar să se organizeze zboruri pentru anumite destinații. Așadar, lucrurile sunt pe calea cea bună și, după cum se așteaptă Comisia și Consiliul, uh, se va tripla personalul acestei unități până la sfârșitul anului. În ceea ce privește garda de coastă și la modul general dezvoltarea activităților de aplicare a legii, Aș vrea să spun că punem în aplicare un proiect pilot propus de Parlament pentru a crea o funcție de uh, pază de coastă. Colaborăm cu Agenția de uh, Control a Pescuitului, cu Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Anul trecut uh, am pus la dispoziție navele noastre inspectorilor de pescuit și, de asemenea, în contextul operațiunilor uh, Frontex, am reușit să participăm la combaterea anumitor activități infracționale și să detectăm uh, anumite măsuri pe care trebuia să le ia EFSA și autoritățile competente. Așadar, ne desfășurăm uh, noile misiuni, nu doar în cazul uh, supravegherii la frontieră, ci și operațiunilor de căutare și salvare, și acestea fac parte din mandatul nostru. Desfășurăm activități în domeniul aplicării legii. Anul trecut am contribuit la sequestrarea până la 80 de tone de droguri pe mare, în operațiuni maritime Așadar, suntem pe calea cea bună și acum um, încercăm să creăm noi sinergii între toate agențiile UE implicate pentru supravegherea aeriană. Așadar, suntem în contact cu EMSA, cu uh, dispozitivele pilotate la distanță, ceea ce convine și comisiei care ne încurajează, uh, după cum spuneam, uh, lucrăm cu uh, aeronave cu aripă fixă, cu uh, imagini din satelit, tot ce țin, în tot ce ține de competența Frontex și a celorlalte agenții UE. Atlant. În ce privește aplicarea legii la sol, contribuim la cooperarea în domeniul polițienesc, vamal, am avut uh, și câteva discuții preliminare cu Eurojust uh, pentru a pune în aplicare mandatul uh, de schimb de date personale. Poate că știți că Frontex poate să colecteze baze um, date personale în urma interviurilor cu migranții și când consideră că există date personale care sunt importante pentru anchete penale, să zicem, pentru a combate uh, Uh, criminalitatea organizată sau pentru a împiedica terorismul. Noi avem schimb de informații, transmitem aceste informații Europol și uh, autorităților polițienești la nivel național. Deci e un proiect în curs uh, pe care îl uh, continuăm. Nu o să vă repesc prea mult timp, însă doream doar să mai menționez și cooperarea cu țările terțe. Știu că Parlamentul dorește să fie informat în legătură cu această cooperare. Uh, deci uh, ne extindem rețeaua noastră de ofițeri de legătură, pregătim uh, o uh, astfel de, uh, un astfel de contingent pentru Niger. Doream uh, să vă spun că primul uh, ofițer de legătură a fost trimis la Ankara. Pregătim și un ofițer de legătură pentru Serbia și pregătim sau punem bazele pentru uh, înființarea acestui post de ofițer, ofițer de legătură în țările din nordul Africii sau uh, din vestul Africii. Am vizitat în urmă cu două săptămâni Nigerul, pentru că agenția noastră a organizat o uh, întrunire uh, cu reprezentanții comunității de servicii secrete din 25 de state africane și deci am avut ocazia să mă întâlnesc și cu migranți Uh, care au fost uh, preluați uh, de către Organizația Maritimă Internațională. Ei doreau să se întoarcă acasă, deci au fost salvați în deșert pe drumul spre Libia. A fost extrem de interesant să mă întâlnesc cu ei și să am un schimb de, de opinii, să discut cu ei. V-aș sugera să aveți astfel de întâlniri. Suntem în contact și cu alte țări pentru a negocia, sperăm noi, acorduri de lucru și de cooperare E clar că învățămintele trase de pe urma călătoriei în Niger uh, vizează mai ales cooperarea cu aceste țări. Avem de câștigat cu toții la nivel operațional. Aceste țări, uh, sigur că sunt îngrijorate în legătură cu securitatea, securitatea lor, în primul rând, pentru că în aceste țări peste tot există amenințări teroriste și uh, Există și activități ilegale, tot felul de tipuri de trafic, trafic cu arme, cu ființe umane, cu droguri, inclusiv cu uh, droguri care vin din America de Sud, care au ajuns în țările africane și care se îndreaptă înspre nord uh, ca să ajungă în Europa. Deci e o situație din care avem cu toții de câștigat și sper ca uh, Frontex uh, și Agenția Europeană a Poliției de Frontieră și a Găzii de Coastă Uh, va continua să coopereze strâns cu aceste țări. Mă voi uh, opri aici și vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Înainte de a cuvântul domnului Parbrix, dragi colegi, avem o listă de vorbitori foarte lungă. E un subiect foarte, foarte important. Deci, o să o închidem aici. O să-i citesc pe cei care sunt pe listă. Mrs. Griesbeck, Mrs. Stevens, Mr. Coelho, um, Uh, Mr Lopez Aguilar, Mr Kirkos, Mrs Sargentini, Mrs Guillaume, uh, Mrs Spinelli and Mrs Keller. That's it. Um, okay. And Mr Radev. That's, and Mrs Winberg. Okay, that's it. Conchis lista. Aș dori să vă avertizez. S-ar putea ca următorul punct de până de zi uh, să Uh, înceapă mai târziu, dar în orice caz nu putem uh, depăși timpul alocat acestei dezbateri. Mulțumesc, eu o să vă, domnul Parbrix, uh, o să vă economisesc ceva timp. Aș dori în primul rând să mulțumesc Frontex și tot celor care lucrează acolo pentru o primire foarte călduroasă. Delegația noastră a fost primită mm, la Frontex, să constatăm că Frontexul chiar lucrează după documentul din uh, primăvara trecută. Aș uh, dori să spun că de la început am spus că nu trebuie să uh, subestimăm importanța securității noastre la granițele externe. Și cred că din această perspectivă este extrem de important să continuăm să dăm curs mandatului acestei agenții, să vedem cum lucrează, care sunt uh, așteptările uh, sale față de noi, cum putem ajuta această agenție, dar bineînțeles cum și cum putem controla activitatea sa. Câteva chestiuni uh, succinte pe care le voi repeta sau le voi reliefa din nou, pentru că domnul Lejerii și reprezentantul comisiei ne-au informat în legătură cu felul în care văd viitorul apropiat, care vor fi uh, obstacolele uh, așteptate și care vor fi și uh, succesurile scontate sau așteptate. E foarte important că zilnic uh, avem posibili candidați din partea statelor membre care uh, doresc să lucreze la această agenție. Apoi, Uh, echipamentul pus la dispoziția Frontex uh, e foarte important pentru că oamenii trebuie să bine formați cu echipamentul, cu dotarea necesară, dar și acesta este unul dintre aspectele unde s-ar putea să avem de-a face cu lacune. Nu știm câți candidați avem pentru un uh, post și dacă avem candidații potriviți pentru posturile potrivite, pentru că câteodată uh, țările trimit uh, aceleași nume pentru uh, mm, mai multe posturi, dar nu avem 10, nevoie de 10 candidați pentru un post, deci avem nevoie de un candidat bun la post important. Și în ceea ce privește nevoile, mai ales în ce privește echipamentul și dotarea necesară, și aș dori să folosesc oportunitatea pentru a sublinia faptul că noi, Parlamentul European, Uh, sperăm ca statele membre să își respecte promisiunile și că vor contribui uh, cât mai mult cu putință pentru a, pentru a acoperi nevoile acestei agenții. Sigur că uh, această securitate la granițele externe este de competență statelor membre. Agenția poate să-și aducă asistența în anumite situații. Deci trebuie să o păstrăm în formă, să poată acorda această asistență când e necesar. Uh, aceste principii se aplică și personalului agenției. Ce am uh, observat noi în timpul uh, misiunii de la Varșovia a fost că există o dezbatere la Bruxelles în ce privește coeficientul de corecție. Pentru că știm că el este foarte mic față de uh, alte instituții europene. Eu aș dori să corectăm această, să îndreptăm această situație pentru că uh, nu ne permite să uh, angajăm persoanele potrivite și uh, un număr suficient de mare la această agenție. Eu înțeleg cum funcționează acest coeficient de corecție și am înțeles că e greu să faci propunerea perfectă care să mulțumească pe toată lumea și să fie echitabilă pentru toți, dar divergențele în această situație sunt mult prea mari. Nu putem lua ca punct de referință uh, Varșovia. Deci trebuie să fim puțin mai prudenți și să asistăm uh, um, agenția ca ea să poată lua deciziile potrivite. Și pentru a nu uh, ca activitatea agenției să nu fie împiedicată pe viitor. Aș dori să mai spun și că în misiunea noastră am primit uh, informații scrise de mare calitate, aveți aici o broșură Uh, și mai există și astfel de documente disponibile, cred că e foarte important să avem uh, un uh, bun schimb de informații care să figureze în documentul nostru și să avem un plan de lucru. Deci să avem un schimb de informații bun, la timp, inclusiv în ce privește informațiile confidențiale, pentru că e foarte important ca um, parlamentarii care sunt implicați în uh, acest domeniu al securității, securității uh, la graniță, să primească informațiile relevante. Sigur că noi suntem uh, la dispoziția agenției pentru că avem cu toții același obiectiv. Încă o dată, am repetat și mai repet acest lucru, securitatea uh, frontierelor externe este obiectivul nostru comun al tuturor și este una dintre prioritățile cele mai importante pentru noi uh, actualmente în Uniunea Europeană. Deci, uh, domnule Lejerii, suntem la dispoziția dumneavoastră, așteptăm cu nerăbdare o cooperare fructuoasă între Comisia Libe, Parlamentul European și instituția dumneavoastră. Mult succes și încă o observație. Și mă bucur că Uh, s-a spus că agenția a încheiat un acord și cu Polonia în ce privește sediul, pentru că e de bun augur pentru uh, dotarea necesară pentru ca această agenție să funcționeze uh, bine. Deci, iată, e o concluzie potrivită. Mulțumim, domnule Fabrix. Îmi cer scuze, dragi colegi, suntem uh, foarte presați de timp. Mai avem un schimb de vederi foarte delicat, care va începe la ora 11. Poate că putem amâna puțin începutul acestei dezbateri, dar nu cu mult. Deci, vă rog frumos să vă rezumați la un minut. Domnul Niedermüller. Mulțumesc, uh, domnule Lejeri, pentru prezență și pentru prezentare. Eu am două întrebări succinte. În primul rând, sediul, am vizitat uh, sediul Frontex și am fost surprins cât de puține resurse aveți la dispoziție pentru ofițerul pentru drepturile omului. Pentru noi e un post foarte important și cumva am impresia că această instituție postul de uh, ofițer pentru drepturile omului nu funcționează cum trebuie și deci v-aș întreba cum estimați această situație a drepturilor omului uh, și a postului respectiv în instituția dumneavoastră? O a doua întrebare. În ultimile zile, în ultimile săptămâni, s-au uh, s-a vorbit foarte mult despre violența împotriva migranților și a refugiaților la uh, frontiera maghiară. Guvernul maghiar a spus tot timpul că Frontex nu are uh, niciun fel de uh, date în legătură cu violența la adresa acestor refugiați la graniță. Deci aș dori să știu dacă știți ceva mai mult despre acest aspect. Mulțumesc. Mulțumesc, Peter. Mulțumesc că ți-ai respectat timpul. Doamna Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. În numele grupului meu, Aș dori să salut uh, prezentarea efectuată de către domnul Lejeri, foarte concretă, foarte completă, la câteva luni după înființarea agenției și aș dori să-i mulțumesc și pentru progresele pe care le vedem cu toții. Aș dori să transmit mulțumiri și echipelor sale care activează uh, în baza mandatului conferit, uh, dar și care activează la nivel european. Deci această agenție este un vector european, aș spune. Trebuie să protejăm uh, zona Schengen, sistemul Schengen și cetățenii europeni. Deci doream să vă mulțumesc și să vă mulțumesc și pentru multiplele fațete ale activității dumneavoastră, pentru că în prezentarea dumneavoastră ne-ați prezentat uh, multe elemente importante, mobilizarea 500.000 de ofițeri uh, de pază de coastă care pot fi operațional, proiectele pilot și legăturile cu celelalte agenții. Știu că nu avem prea mult timp la dispoziție. Întrebarea mea are două componente. La sfârșitul prezentării dumneavoastră ați vorbit și de acordurile cu țările terțe. Aș dori să știu dacă vorbiți sau dacă vă gândiți la un acord UE-Libia, la ce vă referiți exact sau concret. Bineînțeles că uh, tot timpul domnește uh, amenințarea teroristă, traficul de ființe umane, de droguri și așa mai departe, dar în ce constau aceste acorduri? E foarte important pentru noi să știm, pentru că concetățenii noștri se uită cu mare atenție la tot ce se întâmplă în Europa. Și o a doua întrebare, cumva mă suprapun cu uh, intervenția antevorbitorului în ce privește drepturile fundamentale. În această săptămână am aflat de ce se întâmplă în uh, insulele uh, grecești, în urma acordului cu Turcia. Mi-au parvenit tot felul de informații conform cărora migranții și refugiații care sosesc uh, în cuști. Aș dori să știu dacă Frontex participă la astfel de acțiuni. Mulțumesc. Nu mai avem decât un minut pentru vorbitor. Ne aflăm într-o situație cu totul și cu totul deosebită. Birgit Zipăl acum. Mulțumesc. Aș dori să fac o mică declarație, pentru că în această dimineață Comisia ne-a informat că hotărâm foarte repede uh, tot ce ține de această legislație. Ce e, bi- e bine? dar eu nu am impresia că statele membre au același ritm în punerea în aplicare. Cumva își pun semnătura pe lege, dar de fiecare dată nu pun la dispoziția Frontex echipamentul necesar, de exemplu. Deci de ce vorbim? Vorbim tot timpul despre o nouă lege, trebuie să ne grăbim și apoi până la urmă nu obținem niciun rezultat concret. E ridicol și nu cred că ar trebui să continuăm la fel dacă e adevărat uh, ce spun statele membre, că bineînțeles că sunt gata să acorde protecție celor care fug de război și de persecuții religioase, dacă vor să controleze. Dar eu consider că statele membre ar trebui să-și uh, uh îndeplinească angajamentele în momentul în care am uh, semnat legea. Deci e o critică, o primă critică. În ce privește Um, returnarea, întoarcerea. Da, am înțeles că returnarea trebuie să facă parte din uh, politica noastră de azil. Dar unde îi întoarceți, îi trimiteți pe oamenii aceștia? Uh, avem, uh, uh, deci vorbim despre acorduri de cooperare cu țările de origine sau îi trimitem în țări terțe, transmisând mesajul că nu putem rezolva problema refugiaților, dar că poate Libia poate rezolva această problemă. Deci aș dori să ne dați câteva informații în acest, acest sens. Mulțumesc, domnul Coeliu. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să felicit Comisia Europeană pentru calitatea documentelor pe care ni le-a prezentat și pentru datele concrete pe care ni le-a comunicat. Apoi vreau să felicit pe domnul director Legerii pentru felul în care conduce agenția Frontex. Documentele prezentate uh, suscită mai multe întrebări, dar pe două dintre ele aș vrea să insist. Lipsa de participare a statelor membre nerespectarea angajamentelor luate și lipsa resurselor umane. Noi, Parlamentul European, ce putem să facem pentru a vă ajuta să găsiți un răspuns la aceste lipsuri? Nu este suficient ce fac statele membre până acum, trebuie să facă mai mult și ce putem face și noi, Parlamentul European, pentru a garanta punerea la dispoziție a resurselor umane. Un al doilea aspect. Analizarea uh, vulnerabilității. În acest document, Portugalia, de exemplu, țara mea de origine, este criticată pentru că nu a furnizat informațiile pertinente. Despre ce informații este vorba? Cum putem noi să vă ajutăm în acest sens? Cum să facem pentru ca această analiză a vulnerabilităților să devină uh, efectivă? Doamna Stevens. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, uh, dragi colegi. Doresc și eu să mulțumesc uh, domnului Legeri pentru toate explicațiile pe care ne le-a furnizat. Cred că s-au făcut progrese. Însă, anumite state membre nu-și asumă răspunderea care le revine și nu cooperează așa cum ar trebui cu agenția Frontex pentru ca Poliția de Frontieră și Pasa de Coastă să fie cu adevărat operaționale. Eu lansez așadar un apel statelor membre ca să își respecte angajamentele și să-și asume răspunderea. Două întrebări din partea mea pentru domnul Legeri. Ce rol joacă Paza de Coastă și Poliția de Frontieră în operațiunile de repatriere? Italia și Grecia dacă resping o cerere de azil, care este procedura care se aplică concret? Și care este relația actuală între agenția Frontex și diferitele misiuni maritime? Mulțumesc, spune doamna um, Kellem. Mulțumesc, domnule Legeri. Ați vorbit despre vizita dumneavoastră recentă în Niger și despre ce se întâmplă uh, în largul coastelor uh, libiene. Oare nu știți că acolo doar navele ONG-urilor salvează oameni, pentru că nu există nimeni altcineva acolo? Apropo de situația pe care a explicat-o Peter, cum vă asigurați că ofițerii uh, um, um care lucrează pentru Frontex nu se implică în încălcarea drepturilor omului, așa cum explica colegul nostru că s-a întâmplat la granița cu Ungaria? Uh, iar în ce privește um, um, cazuri de încălcare a drepturilor omului și suspendarea operațiunilor, v-ați gândit uh, dacă n-ar fi cazul să suspendăm operațiunile aferente în Ungaria? Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule Legiune. Ah, un minut. Vă mulțumesc frumos pentru prezență, vă mulțumesc frumos pentru că Întotdeauna sunteți dispus să faceți schimb de informații cu Comisia Libe. Noi urmărim pas cu pas ce se întâmplă și inclusiv ultimele uh, evoluții de când a intrat în vigoare noul regulament și care este nou statut al acestei uh, poliții de frontiere și acestei paze de coaste. Uh, um, S-a mărit efectivul cu numai puțin de 5.000 de oameni. Însă mulți dintre noi suntem foarte îngrijorați de deficitul de informații să știți că nu numai dumneavoastră, ci și Comisia Libe, întregul Parlament, uh, suferim de pe urma acestei lipse de informații. Ne este foarte greu să uh, discutăm cu publicul și să le explicăm acest lucru. În fiecare dezbatere în care abordăm aceste chestiuni aici la Parlamentul European, ni se tot uh, uh, pomenesc uh, uh, uh, diferite chestiuni, cum că noi uneltim ca să lăsăm pe oameni să se nece, cel puțin așa spun grupurile extremiste din această instituție. Deci întrebarea mea este când va exista un mecanism consolidat de dare de seamă, de comunicare, ca să arătăm că noi vrem să respectăm drepturile omului. Chiar a sumit un ofițer însărcinat cu respectarea drepturilor omului, pentru că vreți să arătați că agenția dumneavoastră, de fapt, face tot ce stă în putință ca să salveze vieți omenești în zonele vulnerabile de la frontierele externe și nu invers. Pentru că aceasta este o acuzație pe care o auzim prea des. Mulțumesc, domnul Kirchhoff. Domnul Kirkos. Mulțumesc, domnule președinte. Noi tot repetăm același lucru că încă se duce lipsă de resurse umane, mai ales în Grecia, pentru examinarea rapidă și eficientă a solicitărilor de azil. Și ar trebui să existe și aceste teste de rezistență. Aceste teste de rezistență ar fi trebuit deja să fie desfășurate. În Marea Egee trebuie să facem față și consecințelor viitorului referendum din Turcia. Nu putem să așteptăm luna octombrie, ca după aceea să declarăm că nu am fost în stare să stăvilim uh, noul val de uh, imigranți. Vă rog frumos să uh, mergeți câteva zile în Grecia. Noi nu punem refugiații în cuști, așa cum ați spus dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Sargentini, acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mi-aș dori să înțeleg uh, cum funcționează operațiunile de repatriere, de returnare pe care le organizează Frontex. Din câte am înțeles eu, s-au organizat asemenea operațiuni către Afganistan uh, din statele membre. Uh, de ce fel de asemenea operațiuni vă ocupați dumneavoastră și cum verificați dacă aceste persoane care sunt returnate au fost uh, refuzate de către un stat membru, s-a refuzat uh, statutul de azil politic și ce drept de uh, um, recurs au acești oameni. Apropo de ce se întâmplă în nordul Africii și în Libia, puteți să ne explicați dacă jucați un rol în aceste regiuni, mai ales în formarea ofițerilor care se ocupă de uh, imigranți în țările din nordul Africii? Și apoi cum verificați situația în care se află refugiații sau um, imigranții uh, um, pe care îi găsiți? Mă gândesc mai ales la Eritrea și situația umanitară de acolo. Mulțumesc, uh, doamna Ghiom, spune. Vreau să preiau întrebările pe care le-a pus colega Zipel despre capacitate, capacitate materială și resurse umane disponibile. Oare nu cumva dispozitivul are mai multe lacune din cauza lipsei de um, eh, implicare a statelor membre? Știu că în documentul pe care ni l-ați uh, distribuit și care este foarte recent sunt niște informații, dar mi-aș fi dorit să primesc mai multe. Când ați făcut prezentarea despre noile rute, pentru repatriere, am avut așa senzația că faceți o reclamă pentru agenție de voiaj, o nouă rută deschisă către Afganistan. Dar, de cât a intrat în vigoare noul regulament, Frontex a organizat 78 de operațiuni de returnare, deci mai multe decât în tot anul 2015, deci o adevărată schimbare. Aș dori mai multe detalii în această privință. Printre plângerile depuse, uh, pentru că există acum acest mecanism care permite depunerea de plângeri, aceste plângeri au fost uh, considerate ineligibile și aș vrea să știu uh, pentru ce motiv. Mulțumesc, doamna Spinelli, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc frumos, domnule Legeri. Mă îngrijorează ceva ce am citit în raportul dumneavoastră. Mă refer la liniatul 6.1 de pe pagina 32 acolo unde se vorbește despre organizațiile neguvernamentale care sunt considerate niște factori de atracție pentru imigrație din cauza uh, felului în care organizează or, um, um, um operațiuni de cercetare și salvare în mare, cumva în mod neintenționat a reprezenta un factor de atracție. Nu vi se pare că această interpretare este puțin uh, um, instrumentalizată politic? Eu știu că în uh, uh Italia deja procurorul din Catalia a avut asemenea declarații și chiar și în Belgia uh, Ministrul care se ocupă de imigrație, uh, Teo Franca, ne-a spus că există morți în Marea Mediterană din cauza felului în care nu funcționează bine uh, Frontex. Doamna Willenberg acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc frumos, domnule Legeri. Acum, Frontex uh, beneficiază de resurse, de buget mai mare, de resurse umane și totuși criticile s-au multiplicat. Am auzit că în largul uh, Libiei doar ONG-urile se ocupă de uh, oamenii care riscă să se nece. Am auzit de asemenea că unele ONG-uri chiar uh, cumva cooperează cu intermediare și se apropie din ce ce mai mult de coastele Libiei pentru a uh, propune mijloace de uh, transport uh, candidaților la um, azil. Și mă întreb ce face Frontex acolo. În mod normal ar trebui să fim prezenți ca să îi prindem pe cei care uh, Um, fac până la urmă trafic cu refugiați. Deci cum se implică Frontex acolo și dacă cooperați cu poliția de frontieră din uh, um, Lib Libia? Domnul Radev, vă mulțumesc frumos, domnule legere, din informațiile pe care le-ați prezentat. Este clar că nu aveți încă uh, un Uh, număr suficient de experți din toate statele membre, deși avem mare nevoie de ei pentru a proteja frontierele externe. Bulgaria, Italia și Grecia nu pot să, des- descurce pe cont propriu dacă nu îi ajută și celelalte state membre. Întrebarea mea este ce aveți de gând să întreprindeți astfel încât să garantați implicarea tuturor statelor membre pentru a garanta furnizarea de experți și de echipament pentru paza de frontieră. Turcia încă o dată amenință Uniunea Europeană și spune că nu va aplica acordul semnat în luna martie privind imigrația și că va permite uh, la 50.000 de oameni să treacă frontiera către Bulgaria. Ceea ce, bineînțeles, uh, atrage atenția asupra nevoii de a păzi mai bine frontiera dintre Bulgaria și Turcia. Ce măsuri ia Comisia ca să se asigure de faptul că acordul între Turcia și uh, UE va fi respectat. Președintele, voi da cuvântul Comisiei și apoi domnului director executiv, pentru ca să poată răspunde la întrebări. Deci uh, am să rog Comisia să răspundă succint la întrebările care au fost adresate direct și apoi restul timpului va trebui împărțit între domnul Legeri și domnul Pabrix. Deci vă rog frumos să fiți succinte și să răspundeți concret la întrebările care v-au fost adresate. Mulțumesc. Doar câteva cuvinte. Întrebarea doamnei la apropo de echipamentele tehnice care nu au fost furnizate încă de statele membre. Statele membre fac eforturi pentru a uh, furniza aceste echipamente, atât pentru mecanismul de intervenție rapidă, cât și pentru celelalte uh, echipe ale Frontex, dar să știți că un număr atât de mare de um, nave și de um, elicoptere reprezintă o provocare deloc neglijabilă. În ce privește acordul dintre UE și Turcia și amenințările Turciei, deocamdată din perspectiva Comisiei, acest acord funcționează mai mult sau mai puțin, cel puțin deocamdată, Nimeni însă nu poate să prezică viitorul, știm că este o chestiune foarte sensibilă, dar deocamdată acest acord funcționează. Știu că este foarte frustrant, știu că această <laughs> sesiune este foarte intensă, deci vă rog frumos să răspundeți la uh, obiect, domnule Legeri. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că uh, domnilor și domnilor deputați care au pus întrebări. Încep cu chestiunea drepturilor fundamentale. Mai întâi, cum văd eu rolul oferului de drepturi fundamentale? Acțiunile Frontex sunt subordonate respectării Constituției, spune vorbitorul, Cartei Drepturilor Fundamentale, sunt subordonate respectării dreptului uh, comunitar. Resursele alocate pentru acest birou au fost uh, um, înmulțite cu 2,5 în ultimele luni, ceea ce mi se pare mie a fie Uh, o măsură proporțională, având în vedere uh, mărirea bugetului agenției. Dar evident că în funcție de nevoi, uh, pe viitor vom putea mări și mai mult acest buget. Totul va depinde de activități și de acest mecanism care permite depunerea plângerilor. Am primit întrebări concrete în ce privește situația din Ungaria și din Grecia. În Ungaria, în timpul operațiunilor Frontex, nu am fost martorii vreunei încălcări a drepturilor omului. Însă eu și mulți dintre dumneavoastră și chiar și ONG-urile uh, um, au uh, atras atenția asupra ceea ce se întâmplă acolo. Eu am hotărât să nu uh, pun, uh, să nu mm, opresc operațiunile din Ungaria, dar să fim mai vigilenți. Eu cred că trebuie să fim prezenți, mai ales dacă apar situații delicate. A fi complet absent de pe teren nu cred că ar ajuta la rezolvarea uh, motivelor de îngrijorare pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Și apoi ca să răspund și unei alte întrebări, avem anumite nevoi la frontiera terestră a Bulgariei, frontiera terestră între Bulgaria și Turcia. Acolo s-a făcut uh, un transfer a anumitor uh, operațiuni către această frontieră terestră. În ce privește Grecia și situația refugiaților de acolo, situația refugiaților de pe insulele din Grecia, eu ca și director executiv al agenției m-am adresat autorităților locale și mi-am exprimat uh, îngrijorările cu privire la uh, condițiile în care aceste persoane uh, sunt debarcate. Agenția nu se implică în uh, tratamente, precum cele pe care le-a menționat doamna deputat, dar de mai multe ori am avut ocazia, cum spuneam, să îmi exprim îngrijorările. În ceea ce privește acordurile cu țările terțe, nu vorbim despre acorduri internaționale, pentru că acestea sunt acorduri oficiale. Nu, vorbim despre punerea în aplicare a anumitor măsuri, a unor măsuri care sunt conforme cu politica europeană externă și de securitate. Când am vizitat țări din Africa, precum Nigerul, și chiar și atunci când am discutat uh, cu Egiptul sau Senegalul, mi-a fost foarte clar că ei au propriile lor nevoi și atunci trebuie să ne gândim că nu putem să avem uh, uh, o soluție pentru toată lumea. Trebuie să ne adaptăm. Ce am înțeles eu în urma vizitei din Niger, mi-am dat seama că ei își doresc să facem schimb de informații, chiar de informații secrete despre uh, amenințările existente și când vorbesc despre amenințări nu mă gândesc la uh, fenomenul imigrației. Nu, e vorba despre traficul de ființe umane, care este o activitate criminală și care poate servi de paravan și pentru alte activități, ca de exemplu uh, programarea, pregătirea de acte teroriste. Deci trebuie să ne dăm seama cum putem să ținem cont de toate aceste aspecte atunci când uh, Uh, încheiem acorduri de cooperare. În ce privește punerea în aplicare a noului mandat și implicarea statelor membre? Această punere în aplicare este chestiunea crucială. Multe state membre se confruntă cu provocări, inclusiv pe plan uh, intern. Majoritatea statelor membre, practic mai mult de 25 de state membre, contribuie Uh, în mod regulat la operațiunile noastre, cu mijloace diferite. E adevărat că ne lipsesc anumite um, echipamente, deseori ne lipsesc echipamente, de aceea acum ne gândim cum putem să um, executăm mai bine noul mandat al agenției, astfel încât până la urmă să ne uh, achiziționăm propriile noastre echipamente. E adevărat că uh, deseori statelor membre este greu să ne să prindă din urmă, pentru că avem nevoie de reacții rapide și trebuie să găsim un bun echilibru între viteza de acțiune și ceea ce se poate face pe o perioadă mai lungă de timp. Însă toată lumea trebuie să fie prezentă, toată lumea dorește să coopereze și vrem să uh, terminăm punerea în aplicare a noului mandat cât mai repede cu putință și evaluarea vulnerabilității este, bineînțeles, unul dintre aspectele cheie din acest nou mandat, precum și operațiunile la frontierele externe. Și uh, dacă este nevoie, vom folosi acest mecanism de uh, intervenție rapidă și probabil că în aprilie sau mai, dacă este cu putință, vom formula recomandări pentru statele membre. Um. În privința returnărilor, Există într-adevăr noi servicii oferite statelor membre. A început, n-aș spune că e chiar o agenție de voiaj. Nu aș vrea ca Frontex să fie o agenție de voiaj, însă uneori trebuie să spun că unele state membre privesc, poate, agenția ca pe o agenție de voiaj. Însă, nucleul plus valorii nu este acesta. Plus valoarea are în centru aplicarea acordurilor de readmisie UE cu state terțe și, de asemenea, este o mai bună identificare a migranților. Migranții pe care îi returnăm sunt migranți economici și de la bun început, de la primul interviu cu acești migranți, este hotărător să poată fi identificat procesul celor care au nevoie de protecție. Iar cei care au nevoie de protecție trebuie să fie trimiși la autoritățile responsabile de azil. Avem o cooperare strânsă cu EASO, Oficiul European pentru Azil, și este de asemenea datoria gărzii de coastă să identifice acești migranți și să-i uh, trimită la cei care se ocupă de azil. Ceilalți sunt migranți economici și nu respectă criteriile pentru a beneficia de un permis de ședere în Uniunea Europeană. Aceia trebuie returnați și acesta trebuie să fie nucleul activității de returnare. Președintele, stimați colegi, stimați uh, invitați care intrați acum în sală, să știți că noi încă lucrăm, deci dacă discutați, vă rog să discutați în șoaptă. Discuții, deciziile de returnare sunt decizii naționale luate de statele membre. Atunci când sunt operațiuni de returnare, uh, autoritățile se asigură că uh, drepturile fundamentale sunt respectate. Avem o monitorizare a operațiunilor de returnare, încercăm să ne asigurăm că se oferă și servicii medicale persoanelor returnate și, de asemenea, ameliorăm uh, formarea ofițerilor care îi însoțesc pentru ca demnitatea persoanelor returnate să fie respectată. S-a pus o întrebare referitoare la rolul ONG-urilor și rolul uh, grupurilor, grupărilor neidentificate. Știm că sunt anumite ONG-uri care participă la forumul nostru consultativ, avem și canale de comunicare cu anumite ONG-uri, M-am întâlnit cu reprezentanții ai lor și zi de zi unii dintre ei cooperează cu autoritățile de aplicare a legii, cu Frontex și cu autoritățile italiene. Însă, după vara lui 2016, au apărut uh, niște grupări neidentificate care pretindeau a fi ONG-uri. Acesta nu trebuie să fie un mod de a încuraja activitățile infracționale. Nu e nimic nou, spunem, de doi ani încoace. Trebuie să găsim un echilibru între salvarea de vieți, care este prioritară, și trebuie făcută din motive umanitare și din motive legale, desigur, însă trebuie să ne asigurăm și că ar, um, organizațiile infracționale cu sediul în Libia nu pot să se folosească de uh, migranți, pentru că migranții sunt victime. Și când uh, m-am întâlnit cu reprezentanții migranților la Niamey, am văzut că mulți sunt victime și unii erau pe drumul de întoarcere din Libia în Niger, voiau să se întoarcă acasă. Și uh, ce am auzit a fost că uh, cereau soluții, voiau să poată să fie integrați în comunitățile locale, social și economic. Acesta este un subiect mult mai extins decât rolul Frontex ca agenție de gardă de coastă și de poliție de frontieră. Însă, uh, asta voiam să și uh, spun aici, în ceea ce privește operațiunile de căutare și salvare și trebuie să ne gândim și la operațiunile de căutare și salvare din deșert din regiunea Sahel. Cred că am acoperit majoritatea întrebărilor, dar vă stau la dispoziție. Mulțumesc, domnule Jerry. Am să-i dau domnului Pabrix cuvântul ca să încheie. Vreți? Doamna Ghiom, cu microfon, vă rugăm. Go ahead. Yeah, yeah, the, um... Da, în uh, legătură cu mecanismul de depunere de plângeri. În cadrul acestui mecanism s-a depus o plângere recunoscută e ca eligibilă de către ofițerul de drepturi fundamentale. E vorba de o familie siriană. Sper că nu vă dezvălui date personale uh, pe care nu ar trebui să le dezvălui, dar este vorba de o familie din Siria readmisă în Turcia, venind din insulele grecești, în cadrul declarației UE-Turcia. În ceea ce privește celelalte cazuri, au fost declarate ineligibile de către ofițerul drepturilor fundamentale, care a analizat în mod independent documentele și deci ați putea să-i cereți acestui ofițer pentru drepturi fundamentale explica, explicații de ce nu a acceptat anumite plângeri din motive de formă sau de fond? Mulțumesc. Tocmai din cauza acestor uh, gen de întrebări e bine să putem uh, prevedea și timp pentru întrebările și răspunsurile suplimentare. Mulțumesc, domnule Legeri, mulțumesc, domnule Pavrix, mulțumesc membrilor care au fost în misiune în februarie. Într-adevăr, trebuie să respectăm un program foarte strict. Îmi pare rău, vom reveni ca să discutăm uh, aspectele operaționale, însă trebuie să continuăm mai departe astăzi. Domnule Pabrix, pentru a încheia. Da, mulțumesc, domnule președinte, un comentariu și o concluzie. În ceea ce privește întrebările referitoare la activitățile statelor membre de a pune la dispoziție echipamente și ofițeri după părerea mea, statele membre fac tot ce pot. Însă, uh, parlamentarilor care doresc aici mai multă viteză, le-aș sugera să susțină o mai bună cheltuire a fondurilor pentru apărare în statele lor uh, membre de baștină, pentru că ar fi mai influ influentă o astfel de mutare. Uneori, uh, ce se cheltuiește în statele membre ajunge la Frontex până la urmă. De asemenea, din întrebări, e clar că avem nevoie de astfel de schimburi de informații regulate între Parlament și agenție, pentru că așa am, vom înțelege mai bine ce se întâmplă și uh, vom uh, primi răspunsuri corecte la întrebări corecte. Deci mulțumesc mult domnului Legerii pentru că a participat la acest uh, schimb de opinii și aștept cu nerăbdare cooperarea foarte strânsă. După cum am spus, este o cauză comună o problemă comună, securitatea este una dintre prioritățile principale și va rămâne o prioritate principală pentru Uniunea Europeană în viitorul apropiat. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Se adoptă, deci, rapoartele comisiei. Mulțumesc și mulțumesc pentru disciplină. Five. Trecem mai departe. Dacă toată lumea s-a instalat, putem trece la următorul punct. So, members, um, speaker, uh, can we just take a moment to get the speaker? Haideți să facem o mică pauză ca să vină invitații noștri aici. For point five. Colleagues, we're just going to pause for one minute while the... Dragi colegi, facem o pauză de un minut ca să ne pregătim.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 dear members. Stimați membri, stimați invitați, doamnelor și domnilor, am plăcerea de a vă invita la acest schimb de opinii privind democrația și justiția în România în lumina ultimelor evoluții. Reuniunea noastră este transmisă pe internet și intervențiile tuturor participanților vor fi înregistrate. În plus, Parlamentul a aprobat uh, prezența unui echipaj de filmare la acest schimb de opinii. Această reuniune are loc ca urmare a deciziei luate în plenară la 1 februarie 2017. Coordonatorii grupurilor politice de la LIBE au decis la reuniunea lor din 13 februarie să organizeze ca primă etapă acest schimb de opinii. La reuniunea sa din 13 martie 2017, Biroul Parlamentului European a acordat autorizația de a se desfășura acest schimb de opinii cu experții invitați. Doresc să subliniez că coordonatorii de la LIBE au stabilit lista de vorbitori și ordinea de zi a acestui schimb de opinii, prin procedura scrisă, în data de 15 martie 2017. Am să încep acum schimbul de opinii, care va dura o oră și jumătate o să alocăm uh, doar câteva minute fiecărui vorbitor. Vom uh, porni cronometrul de fiecare dată și vă rugăm să respectați timpul alocat. Veți avea la dispoziție fiecare 8 până la 10 minute. Vă rog să nu uitați că toată sesiunea durează o oră și jumătate, deci vă rog să nu depășiți timpul de vorbire ca să poată interveni coordonatorii grupurilor politice și apoi ceilalți colegi. Primul vorbitor este ministrul justiției Tudorel Toader. Domnule ministru, aveți 10 minute la dispoziție. Vă rog să începeți, domnule Toader. Domnule președinte, Doamnelor și domnilor, în uh, deschiderea prezentării mele, permiteți-mi ca în nume personal și în numele Guvernului României să exprim plina compasiune față de victimele actelor teroriste petrecute acum un an de zile, pentru familiile celor care s-au pierdut în acele nefericite împrejurări. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sunt onorat de invitația primită pentru a participa la dezbaterile de astăzi și mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Înainte de a intra în fondul prezentării mele, aș vrea să-mi îngăduiți să fac unele cuvenite precizări. Sunt ministrul justiției din România de o lună de zile, de dată foarte recentă. Nu am făcut și nu fac parte din niciun partid politic am însă 31 de ani de practică judiciară neîntreruptă. Am fost procuror, avocat, 10 ani judecător la Curtea Constituțională a României. Sunt membru titular în Comisia de la Veneția din partea statului român. Concomitent în același timp pe linia academică, am 27 de ani de activități didactice, am urcat toate treptele ierarhiei didactice de la asistent până la profesor, iar în prezent sunt rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, prima universitate înființată după unirea din 1859. Așadar, acesta este bagajul cu care de experiențe profesionale cu care am fost invitat să preiau portofoliul justiției. Eu aș vrea ca în fața dumneavoastră, în intervalul de timp pus la dispoziție, așa cum doresc în întreaga mea activitate de ministru al justiției, să fac o prezentare onestă, corectă, a stadiului în care se află justiția din România. Sunt convins de faptul că avem nevoie, acolo la noi, de o radiografie corectă a sistemului juridic din România, pentru că numai în felul acesta știm ce am făcut, știm ce trebuie să facem pentru a ridica standardele de protecție a drepturilor și libertăților, pentru a asigura coordonatele statului de drept. În sinteză, mi-am notat mai multe probleme care fiecare în parte se pretează la o lungă dezbatere. Dar în sinteză voi prezenta următoarele. Legislația din România a cunoscut o dinamică, o evoluție continuă, o dinamică irreversibilă. Chiar dacă la un moment dat apar sincope în reglementare, dinamica și standardul pe care legislația reglementarea l-a atins are caracter ireversibil. Avem, din păcate, o inflație legislativă. Avem, consider cu titlu personal, foarte multe legi, prea multe legi, greu de cunoscut, greu de aplicat, greu de interpretat, uneori pentru juriști, dar mite pentru cetățeanul care este chemat să respecte legea. Avem o practică judiciară neunitară, dar avem mecanisme de corecție înalta curte care pronunță recursuri în interesul legii, înalta curte care pronunță hotărâri prealabile, chiar și Curtea Constituțională care dă decizii interpretative, toate cu rolul de asigurare a unei practici judiciare neunitare. Avem Curtea Constituțională, cum au toate statele, chiar dacă în unele instanța supremă are competențe de verificare a constituționalității, care reglează să mă exprim astfel, extrag, cum se spune, veninul acela de neconstituționalitate, pentru ca legea să fie de acord cu legea fundamentală Constituția. Aici, aici, sunt încă unele decizii netranspuse în legislație, adică pronunțate, dar legiuitorul încă n-a adaptat legislația cu deciziile curții, iar eu, ca ministru, am debutat, am început elaborarea unui proiect de lege care să pună de acord să transpună toate deciziile Curții Constituționale. Avem încă numeroase directive ajunse la termen și netranspuse. Am început elaborarea unui proiect de lege pentru transpunerea directivelor încă netranspuse, sigur în marja de apreciere pe care legiuitorul național o are. Avem 27.234 de deținuți în penitenciare. 27.234 de deținuți. Avem perspectiva deloc plăcută a unei decizii pilot de la CEDO, o perspectivă deloc plăcută de a fi condamnați pentru încălcarea condițiilor de detenție. Există în Parlamentul României un proiect de lege pentru grațiere, grațierea unor pedepse. Ieri am fost în Parlament și am cerut amânarea discutării proiectului de lege pentru ca guvernul să vină din urmă cu măsuri complementare. Să vină cu măsuri complementare pentru că grațierea nu este soluția miracol care să rezolve în prezent și pe viitor problema supraaglomerației din penitenciare, iar Comisia Juridică a fost de acord și a amânat dezbaterile să venim din urmă, repet, cu acel proiect. Suntem sub semnul mecanismului MCV-ului. Am demarat acțiunile pentru ca toate instituțiile implicate în acest mecanism de cooperare de verificare să ne unim competențele, eforturile pentru a răspunde condiționalităților cerințelor din mecanism. E adevărat că acolo mecanismul nu prevede condiționalități obiective, unele sunt cu o altă componentă ca obiective în mișcare și vom depune toate diligențele să vedem cum le putem îndeplini pentru ca în final să obținem ridicarea mecanismului. Sigur, eu voi răspunde și la întrebările dumneavoastră. Ce pot să vă spun ca ministru al justiției? Că am solicitat și solicit fiecăreia dintre cele trei puteri ale statului, autorităților, instituțiilor statului, să rămână în matca lor constituțională. Arhitectura statului de drept este bine concepută, creionată, partajată. Ea mai trebuie și bine cunoscută, ea mai trebuie și pe deplin respectată. Dacă nu se întâmplă așa, puterile, autoritățile riscă să iasă din matca constituțională, să intre în zona de competență altor puteri, autorități, așa cum s-a întâmplat și dumneavoastră știți, iar eu știu că acesta e unul din principalele temeiuri ale prezenței mele aici. Așa cum s-a întâmplat cu de acu celebra ordonanță 13 din ianuarie 2017, adoptată evident de către Guvernul României, abrogată de către Guvernul României, respinsă încă o dată de către Parlamentul României, ca tot românul să fie convins că ordonanța aceea nu mai este în vigoare și nu poate să renască eventual printr-o decizie de neconstituționalitate a unei ordonanțe 14 care a respins ordonanța 13. Ordonanța în sine nu a fost o problemă. Problema a fost poate de procedură, cum și când a fost adoptată. Societatea a reacționat la faptul că ordonanța a fost adoptată la 11.10, 11 seara, ceea ce e foarte adevărat și foarte nefiresc. Numai că, numai că guvernul putea să lase ordonanța să intre în vigoare în ziua în care a publicat-o în monitorul oficial. Guvernul a prorogat, a dat un termen de 10 zile ca ordonanța să intre în vigoare, de unde, personal, am bănuit mai degrabă o lipsă de abilitate în tehnica legislativă decât un gând de a legifera în fapt de seară. Ordonanța aceea a născut dispute multe, reacții, proteste din partea societății civile. Ordonanța aceea a generat și altceva care este mult mai important pentru direcțiile, evoluțiile statului de drept. Direcția Națională Anticorupție, DNA-ul, a anchetat miniștrii care au adoptat, participat la o adoptare a ordonanței, președintele Senatului a considerat că Direcția Națională Anticorupție a intrat într-o altă putere de legiferare, în puterea legislativă, chiar dacă e vorba de guvern legiuitor delegat, și Curtea Constituțională a fost sesizată să spună dacă această ordonanță inabil adoptată a generat un conflict juridic dacă Ministerul Public a intrat peste competențele de legiferare ale Guvernului. Curtea Constituțională a dat o decizie care mie, ca fost judecător, îmi place foarte mult, o decizie de principiu, prin care a statuat că legiuitorul ordinar sau delegat are competența să aprecieze oportunitatea unei legiferări, că procurorul nu are competența să urmărească penal pe miniștrii care au libertatea, repet, să aprecieze când și cum adoptă un act normativ, ordonanță, lege simplă, ordinară și prin decizia pe care a dat-o, Curtea a statuat că există, a existat un conflict juridic nu e important că a constatat că există conflictul, important e ceea ce a statuat pe viitor, că Ministerul Procurorul nu poate ancheta pe viitor miniștrii care reglementează, care adoptă acte normative. Multe pot fi spuse, dar eu mai spun o frază cu permisiunea domnului președinte. Faptul că fiecare putere autoritate trebuie să-și cunoască, să-și respecte, să rămână în matca ei constituțională. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc dumneavoastră. Mulțumim, domnule ministru. Urmează acum domnul Liviu Avram, editor uh, de la ziarul Adevărul. Vă rog, 8 minute, nu mai mult. Perta v-aș ruga și mărit treceți peste... Uh, așa. Uh, doamnelor și domnilor, am să vă povestesc criza ordonanțelor de urgență din România, așa cum a trăit-o un simplu cetățean, eu. În acest portofel sunt banii mei. Periodic extrag din ei o sumă și îi pun în ceea ce se cheamă buget public. Slide. Mă vedeți acolo în stânga jos. Cui dau eu acești bani? Slide. Parlamentului, guvernului, primarului și unei întregi birocrații de stat. De ce dau acești bani? Din două motive. Unu, pentru că mă obligă legea și doi, pentru că am prezumția, nu garanția, doar prezumția, că cei cărora le dau acești bani nu-i bagă în buzunar, nu-i fură, ci îi administrează corect și în folosul tuturor. Această prezumție se bazează pe faptul că între acești oameni și banii mei, slide, stă interpusă forța legii. Iar faptele prin care acești bani, într-o formă sau alta, pot să fie furați, sunt scrise și pedepsite în codul penal. Slide. Abuz în serviciu, mită, trafic de influență, conflict de interese, neglijență în serviciu și așa mai departe. Și atunci, în acest aranjament legal și instituțional, eu îmi pot lăsa liniștit banii aici, slide, și să mă întorc să-mi văd de viața mea ca toți ceilalți contribuabili disciplinați. Dar acum aproape două luni, într-o noapte, fără niciun fel de explicație anterioară sau ulterioară, guvernul României a făcut un lucru de neînchipuit printr-o ordonanță de urgență, act cu putere de lege, slide, aflând tocmai legea care ne păzea nouă banii. Adică a dezincriminat total, slide, neglijența în serviciu și conflictul de interese și a dezincriminat parțial abuzul în serviciu. Și stau să mă întreb, cum vine asta? Pe de o parte, pe mine, contribuabil, mă obligi slide, prin lege, să dau bani la buget, iar pe de altă parte, prin altă lege, te arăți indulgent și generos, slide, cu cei care mi pot fura. Dar pe mine, cel care am pus banii, m-ai întrebat? Nu. Puteai să o faci? Sigur că da. Am avut alegeri acum mai puțin de patru luni. În campanie electorală s-a vorbit mult despre orice slide dar absolut niciodată despre aceste modificări, totuși substanțiale, ale legii penale. Ce pot înțelege eu de aici? Că cei care ne-au cerut votul au avut o agendă ascunsă, au câștigat alegerile fără să vorbească despre ea și o pun în aplicare după ce alegerile au trecut. Asta, așa arată capcana perfectă. Cea în care victima nu are cum să o evite, nu are cum să nu intre în ea. Și iată, am intrat cu toții. Capcana a fost pregătită din timp, cu o avalanșă de adevăruri alternative, știri false și spaime inventate, menite să construiască pseudo-justificări. Dar la întrebarea simplă și legitimă, de ce ați făcut asta, singurul răspuns pe care l-am primit a sunat în felul următor. Pentru că așa a vrut guvernul. Altă întrebare. Răspunsul acesta a intrat în folclor, căci un nefericit de ministru l-a repetat în aceeași conferință de presă de 24 de ori. Cum să mai rămâi calm? Cum să mai stai acasă? Așa că o mulțime de români s-au dovedit imuni la manipulări, au înțeles exact ce li se pregătește și au ripostat. Sute de mii de contribuabili disciplinați, slide, s-au transformat în protestatari. S-a cerut și arbitrajul Curții Constituționale. Aici o poveste mai lungă, dar pe scurt ea arată așa. Din cinci sesizări pe care le-a judecat, privitoare la această ordonanță, Curtea Constituțională a reușit performanța să nu ne spună absolut nimic despre ceea ce ne interesa pe noi mai mult, dacă ceea ce ne-a făcut guvernul a fost bine, a fost rău sau a fost altcumva. În concluzie, înțelepciunea Curții Constituționale în această criză nu ne-a ajutat cu nimic. Slide. Slide din nou, vă rog. Rămași așadar fără nicio pavăză instituțională, românilor le-a mai rămas doar protestul în stradă. Iar în urma protestelor, și doar în urma protestelor, Guvernul și-a anulat ordonanța de urgență. Practic, românii din stradă au fost cei care au repus legea în drepturile sale. Însă doar temporar, căci criza nu s-a terminat, ci s-a mutat un etaj mai sus, în Parlament. Din motive necunoscute, Parlamentul a înțeles că românii ar fi contestat doar maniera de acțiune a guvernului. Noaptea ca hoții, cum strigau protestatarii nu și conținutul ordonanței. Și atunci, după ce guvernul a făcut pasul înapoi, au început să apară în Parlament proiecte de lege care au același scop. Slăbirea legii care ne păzește banii, slide, înapoi vă rog, s-a înainte. Nu, nu, nu, prea mult. Mi-ați, <laughs> în fine. Uh, mai dați slide, slide, slide. Aici, mulțumesc. Deci, scopul acestor uh, inițiative legislative, slăbirea legii care ne păzește banii și o viață mai ușoară și mai sigură pentru cei care vor să-i fure. Parlamentul pare a ne spune așa. Nu v-a plăcut ce a făcut guvernul? Nicio problemă. Venim noi, Parlamentul, și facem același lucru, pentru simplu fapt că putem. Ce o să mai faceți? Și românii au răspuns. Continuă protestele. Ultimul a fost duminica ce tocmai a trecut. Această criză a mai devorat un lucru interesant, că slăbirea legii nu este dorită doar de majoritatea care sprijină guvernul, ci și de o parte din opoziție. Pe undeva era de așteptat. Cei din opoziție au fost și ei la guvernare și au sau urmează să aibă probleme cu legea. Și atunci, cu așa vastă majoritate, Probabil că Parlamentul își va impune până la urmă voința. Iar românii nu pot face nimic până în anul 2020, când avem din nou alegeri. Sigur, pot să protesteze, dar oamenii mai au și vieți de trăit. Nu pot sta patru ani în stradă cu spaima permanentă că aleșii lor pot oricând să-și impună această agendă. Și cam asta e situația în acest moment. Cetățenii protestează, Parlamentul lucrează, cine obosește primul pierde partida. Și din câte se vede, strada a început să obosească. Primul ministru al României, Sorin Grindeanu, a fost întrebat recent ce mesaj al celor care îl contestă i-a plăcut cel mai mult. Și l-a evocat pe acest cetățean. Slide, vă rog. Acest om și-a imaginat că primul ministru nu a emis ordonanța de bunăvoie, ci că este captiv, că este ostaticul unui grup de interese și nu poate striga după ajutor. Și i-a scris pe o coală de hârtie următorul mesaj, slide. Sorine, clipește de două ori dacă vrei să te salvăm. Trebuie să-i, da, trebuie să-i dau dreptate primului ministru. Um, este... Um, sorry, we have... Președintele, avem uh, anumite reguli deci vă rog să nu reacționați spontan, să nu aplaudați. Suntem o comisie plictisitoare, deci vă rog să nu veniți cu ropote de aplauze în timpul prezentărilor. Mi se pare că e un mesaj ciudat, dar vă rog. Ați vi expirat timpul, am înțeles că mai aveți ceva de spus. Da, o propoziție finală. Noi se dau dreptate primului ministru. E o glumă bună. Dar ce trăim noi acum acasă nu mai e glumă am căzut în capcana perfectă suntem vulnerabili și ne simțim ostatici ai propriilor noștri conducători. ajutați ne să găsim o soluție ca să i aducem la o conduită responsabilă și decentă nu doar față de banii mei nu doar față de banii noștri ci și de banii dumneavoastră și ai celor pe care îi reprezentați căci deopotrivă leii românești și fondurile europene care vin în românia sunt păzite de aceeași lege pe care acești domni o vor slabă. Slide. Nu știu dacă toți românii gândesc ca mine, uh, dar vă asigur că cei care gândim la fel nu suntem deloc puțini. Slide. Iar scopul prezenței mele aici, acesta este, în numele acestor oameni și în fața dumneavoastră, să clipesc de două ori. Slide. I'm sorry, you have to draw your conclusion. Sorry. That's it ok? Ați ajuns la concluzii? Mulțumesc! Pentru ultima dată, repet acest lucru, sunteți bineveniți în calitate de oaspeți, dar uh, nu suntem uh, o instanță în care se rostesc discursul și apoi se aplaudă. Avem uh, reguli în comisia noastră și Trebuie să le respectați, deci vă rog uh, să dați dovadă de disciplină. Ați fost uh, disciplinați până acum. Nu mi-aș dori să avem astfel de reacții. Următorul vorbitor este domnul Gabriel Liceanu. Nu, uh, președintele se corectează, este Victor Alistar, director executiv al Transparency România și va vorbi timp de 8 minute. Dragi colegi, timpul de vorbire nu este indicativ, e timpul real, pentru că, de fapt, le furați timpul uh, eurodeputaților. Deci vă rog să vă respectați timpul alocat. Domnule președinte, pentru invitație și cred că este o foarte bună uh, ocazie de a discuta la nivel general aspectele care se petrec în, uh, în România, dar nu numai în România, ci în Uniunea Europeană pe ansamblu. Uh, Uh, am să încep doar prin a încerca să fac mai uh, uh, clar din punctul nostru de, de vedere care este atmosfera din România. Este o atmosferă deosebit de polarizată, cu un nivel al dialogului destul de puțin dezvoltat. Este mai degrabă un dialog al surzilor. Este de asemenea folosit o tehnică de comunicare de către toate părțile, comunicarea parțială, cu jumătăți de adevăruri puse în contexte care să arate complet altfel lucrurile motiv pentru care cel mai important, uh, uh, cea mai importantă sugestie pe care o am este ca atunci când uh, vă aplicați asupra acestei probleme să-i rugați pe colaboratorii și experții dumneavoastră să se documenteze în concret. În România avem și o mass media independentă, dar polarizată. Nu avem o mass medie obiectivă motiv pentru care nu aceasta este sursa de documentare, ci documentele oficiale. Este uh, mecanismul prin care cel mai uh, limpede puteți să vă edificați asupra aspectelor pe care le, le are în analiză uh, uh Comisia. Acum, referitor la uh, felul în care uh, înțelegem ca o parte a societății civile, ca organizație neguvernamentală internațională, Ehm, în toate statele în care noi operăm, inclusiv în România, relația statului de drept, ea are două componente. Capacitatea statului de a asigura legalitatea, ordinea de drept și respectarea regulilor de către toți actorii sociali, publici sau privați, companii sau persoane individuale, iar pe de altă parte respectarea cu strictețe a garanțiilor de ă, apărare a drepturilor omului, a libertăților civile și economice. Numai cele două împreună sunt de natură a garanta o societate inclusivă, o societate care funcționează pe baza regulilor statului de drept. Oricare dintre jumătățile ă, ă, conceptului de stat de drept, și anume domnia legii sau apărarea ă, libertăților fără cealaltă jumătate, nu reprezintă stat de drept patinează cu mare, cu mare repeziciune către anarhie sau către dictatură. În ceea ce privește situația concretă din uh, uh România pe uh, aceste subiecte, în ultimii uh, zece ani de zile România a făcut eforturi considerabile de la momentul uh, semnării tratatului, de la momentul integrării efective până în acest moment. S-au fost create instituții foarte puternice, au fost elaborate acte normative care să garanteze uh, Um, integritatea publică și apărarea principiilor de bază pe care Uniunea le are atunci când România a devenit stat membru. În România, după cum știți, nu este nimeni ferit de anchete ale uh, justiției, indiferent de funcție, iar acestea sunt fapte. Restul sunt vorbe. Restul sunt văicăreli. Deci există un cadru instituțional și un cadru procedural și un cadru de legislație care garantează că, indiferent cine ești, Până acum n-am avut încă procese eh, sau trimiteri în judecată împotriva unor șefi de stat, dar în rest orice. Eh, România este singura țară europeană în care opt dintre eh, președinții cluburilor de fotbal din Liga 1 au fost toți luați într-un singur dosar. Așa ceva nu există de când noi analizăm corupția în sport corupție legată de spălare de bani, corupție legată de sistemul de pariuri și așa mai departe. În România a fost posibil. Deci este un stat care are, din acest punct de vedere, toate mecanismele uh, și este echipat cu toate mecanismele pentru a uh, respecta și a garanta apartenența la uh, principiile și valorile europene. Da, este un stat dinamic cu partide politice și guverne care se rotesc și există bătălie politică, este adevărat. Da, există de asemenea și derapaje. Unde nu sunt derapaje? Ne uităm în acest moment în Franța, avem doi prezidențiabili, știm foarte bine că sunt discuții. Nu este un verdict al instanței pentru niciunul dintre dânsii de asemenea, uh, ne uităm la situația finanțării campaniei electorale la un partid mare din Marea Britanie acum vreo șapte, opt ani de zile sau chiar mai bine, care s-a lăsat cu schimbarea uh, guvernului. Ne uităm de asemenea la o condamnare a unui cancelar german. Există derapaje și riscuri nu este o țară care este perfectă, nu este o țară care nu are probleme cu corupția, ba din potrivă are. Și acum, uh, ultimul aspect uh, uh, pe care aș vrea să-l subliniez despre context este legat despre cum se relaționează cetățenii și statul la fenomenul corupției. Cetățenii în barometrele de opinie, inclusiv în barometrele Eurostatului, dar de asemenea și în barometrul global împotriva corupției făcut de Transparency International în fiecare doi ani de zile, au arătat peste 70% că există o temă importantă și că își doresc eliminarea corupției în interacțiunea lor cu serviciile publice, cu administrația. Pe de altă parte, statul a înțeles să întărească la maxim și există în acest moment dovezi că se poate și că avem, avem pârghii prin ministru în funcție, spre exemplu, nu a fost ocolit de investigații. Uh, nu există un verdict și asta este iarăși un adevăr și un fapt. Uh, deci funcționează prezumția de nevinovăție pentru toate persoanele asupra cărora există investigații și pentru care încă nu există verdicte judecătorești. Dar a întărit foarte mult zona de sancționare. Foarte puțin s-a lucrat în România pe prevenire, foarte puțin s-a lucrat în România pe închis vulnerabilitățile. Dacă vrei să nu-ți fure unul casa, nu stai cu toate geamurile și ușile deschise și pleci trei luni de zile din localitate, îți încui ușa. Și de-abia după aceea când ți-o fură te duci la polițist să-i spui găsește-mi hoțul E, partea de prevenire, partea de îmbunătățire a relației cetățeanului cu uh, uh, administrația, cu statul, despre care vorbea antevorbitorul meu, este aproape neutilizată. De ce? Pentru că s-a dat un singur mecanism, o singură pârghie și anume pârghia de sancționare. Ce se întâmplă când o pârghie ajunge să fie singurul instrument? Monopolizează subiectul de combatere a corupției când discutăm despre oportunitatea pentru România de a face business în România a întreprinderilor uh, europene, le interesează ca factor și zona de risc în ceea ce privește investițiile, da? Ei bine, din acest punct de vedere, investițiile merg bine. Tot ca și element de context, tot ca și element de context, barometrul spune că peste șaptezeci dintre români consideră tema corupției ca fiind una dintre primele trei. e adevărat eurostatul dă uh, locurile de muncă calitatea vieții este a doua și a treia este combaterea corupției. și am avut alegeri locale anul trecut. un oraș mare din nordul țării capitală de județ a avut alegeri. primarul candidatul la funcția de primar era anchetat pentru un scandal de corupție din gest privind gestionarea fondurilor pe care le-a avut în, în primărie și mai mult primise un mandat de arestare preventivă. La data alegerilor era în arest preventiv, era după gratii. A obținut 69% din voturi. Asta este cu adevărat îngrijorător ruperea completă a agendei cetățeanului despre anticorupție și bună administrare de agenda politică despre anticorupție. Și atunci ce avem? Avem o armă, un pistol pe care toate partidele îl utilizează, fiecare un singur pistol trece într-o mână într-alta, arătând spre corupții celuilalt. Ăsta nu este un mod de a așeza lucrurile. Iar acest discurs al atacului la celălalt partid doar din perspectiva asta cred că a făcut rău și a rupt agenda riscăm în următorii ani de zile să avem o dezangajare pe acest mesaj și eu cred și noi credem că este mesajul esențial. O societate funcțională este o societate integră. În fine, cu privire la subiectele care au ținut agenda în această uh, primăvară, uh, în acest ianuarie și februarie, ordonanța de urgență 13, am, noi am făcut observații la uh, propunerea de text, parte dintre ele au fost luate în considerare, parte dintre ele nu, ordonanța a fost anulată. Însă ce trebuie să știți este că um, a fost o inabilitate de modalitate de, de a emite acel act, uh, act normativ, o neclaritate, cum spunea domnul uh, ministru, între termenul de uh, urgență și zece zile intrare în vigoare au fost niște lucruri care nu dau explicații și care au creat teren pentru emoție publică, evident. Pe fond, însă trebuie să avem în vedere că aceste modificări vor veni, vor veni și sper că aceste modificări se vor referi strict la deciziile Curții Constituționale în proiectul pe care guvernul va elabora tocmai pentru a evita emoție publică și tocmai pentru a evita din nou suprapolitizarea subiectului uh, combaterii corupției, care nu este un subiect politic, este un subiect social, este un subiect juridic, este un subiect economic. Dacă îl acaparează politicienii, din punctul meu de vedere, dau dovadă de neintegritate dacă nu vin cu sugestii și măsuri concrete alternative. A te plânge când ai decizie mi se pare că este lipsă de respect față de propriul mandat, indiferent de, de cei care strigă. Și vedem că, în general, se strigă mințindu-se pe alocuri sau spunându-se adevărul pe jumătate. Vă mulțumesc. Okay, our next speaker is Mr. Gabriel Licianu, professor. Mulțumesc. Urmează domnul Gabriel Licianu, profesor la Universitatea din București. Uh, I should speak... ten. Mulțumesc. Am să vorbesc 10 minute. pentru că domnul Biro renunță la o parte din timpul lui de vorbire. 10 minute. Avem reguli. Nu avem reguli pentru fiecare aici. Avem un singur set de reguli pentru membrii Parlamentului care se aplică la toată lumea. Suntem egale aici. No, no, of the chair, of course. Nu, sigur, domnule președinte. Mă bucur că oamenii sunt de partea dumneavoastră, dar asta contează. Vă rog. Președinte, doamnelor și domnilor, îmi dați voi întâi să mă prezint în două, trei cuvinte. Am, ca și dumneavoastră, o profesiune dobândită. Mai precis, sunt profesor de filozofie la Universitatea din București, sunt scriitor, conduc una dintre cele mai importante edituri de științe umaniste din România. Mai am o meserie – meseria pe care am dobândit o începând în 1990, de la căderea comunismului meseria de cetățean voi vorbi aici în calitatea mea de practicant al profesiunii de cetățean. De minte, din 1990, primul an de la căderea comunismului, am, sunt membru fondator al grupului pentru dialog social. Reprezint așadar, prin vorbirea mea, societatea civilă. Doamnelor și domnilor, știți pe semne basmul rusesc cu mânușa vânătorului pierdută iarna în pădure. În ea intră mai întâi să încălzească un iepure, apoi o vulpe, apoi un lup, apoi un urs. Ei bine, mânușa vânătorului sunt minutele pe care le-a acordat Libe, Comisia Juridică a Parlamentului, discursului meu. Iepurile, vulpea, lupul și ursul reprezintă evenimentele actuale din istoria României. Iar eu sunt, iată, în situația de a le înghesui pe toate acestea în mânușa europeană a celor 10 minute, atât cât mi-a fost transmis acum două-trei zile că va dura spiciul meu. Și acum încep. Nu aș fi venit aici ca cetățean al unei țări de 10 ani membră a Uniunii Europene dacă nu mi aș fi simțit valorile democrației sever amenințate. Aș intitula discursul pe care vi-l adresez acum România actuală în o mie de cuvinte și voi încerca să rezum situația din țara mea în cinci puncte. 1. Ceea ce ca țară ne-a adus pe ultimul loc în atâtea dintre clasamentele Europei este marea corupție, corupția la nivel înalt. Începând cu anul 2000, odată cu guvernul social-democrat, PSD, al lui Adrian Năstase, prim-ministru condamnat pentru corupție, corupția a devenit sistematică și profesională în România, profesionistă, parazitând an de an bugetul țării prin licitații trucate, făcute în favoarea firmelor deținute de politicieni și de familiile lor și de acoliții lor. În ultimii 17 ani, țara s-a împărțit pe stăpâni regionali, deținând funcții politice și administrative, au fost numiți baroni, care s-au îmbogățit la nivel de zeci și sute de milioane de euro, fără nicio justificare plauzibilă. Nimeni nu poate să spună câte miliarde de euro, de câte miliarde de euro a fost jefuită România în acești 27 de ani. Doi, Al doilea punct. Printr-un fericit concurs de împrejurări, de peste 10 ani a apărut Direcția Națională Anticorupție, condusă în ultimii patru ani de procurorul general, al cărei nume a devenit, al cărui nume a devenit faimos în Europa, Laura Codruța Căveși. Această instituție a deschis câtorva mii, mii de politicieni dosare de urmărire penală. Din bilanțul DNA acestei direcții naționale anticorupție pe 2015 rezultă că în dosarele trimise în judecată banii dați mită au fost de 431 de milioane de euro în două mii șaisprezece peste opt sute de demnitari printre care miniștri parlamentari magistrați și primari au primit sentințe finale pentru fapte de corupție. trei al treilea lucru pe care vreau să vi l transmit pe unsprezece decembrie două mii șaisprezece coaliția partidul social democrat alde a câștigat detașat alegerile parlamentare cu voturile a doar 18% din totalul electoratului român. Nimeni nu are de gând și nu a contestat acest rezultat. Deși condamnat penal cu suspendare și având un nou proces penal în curs, șeful Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, și-a asumat funcția de președinte al Camerei Deputaților în timp ce șeful ALDE, Călim Popescu Tăricianu, aflat în proces penal pentru mărturie falsă și pentru favorizarea făptuitorilor, a rămas din mandatul anterior președinte al Senatului. România are în clipa de față în fruntea Parlamentului, a celor două camere, doi oameni condamnați penal sau cu procese în curs de urmărire penale. Noul guvern membrii lui au fost aleși nu după criterii de competență, ci de, deja prestațiile lor ne-au făcut în câteva rânduri de râs, ci de fidelitate personală necondiționată. A avut ca cel principal să scape de pușcărie pletora de penali. 20 dintre membrii Parlamentului Român sunt urmăriți penal, trimiși în judecată sau condamnați. De aceea, guvernarea PSD, Partidul uh, Social Democrat, ALDE, a debutat printr-un atac frontal la adresa justiției. Ordonanța de urgență dată de guvern în noaptea de 31 ianuarie, prin care erau dezincriminați condamnații penal, urma să-i scoată de sub rigorile legii, în primul rând pe cei doi șefi de partide, care conduc coaliția. Aici suntem și ăsta este adevărul. Acestea sunt faptele care au scos în stradă, vreme de peste o lună, sute de mii de oameni din toată țara. Un rol fundamental în trezirea sentimentului civic al populației l-au avut câțiva jurnaliști de, de la publicațiile online, nu mă pot abține, deși poate nu vă spun nimic, numele lui Dan Tăpălagă și al lui Cristian Pantaz de la Hot News. Ceea ce s-a manifestat de la o zi la alta, având la origine indignarea, a fost conștiința specifică democrației că orice individ e obligat moral și politic, indiferent de meseria lui, cum spuneam, să-și exerseze funcția de supraveghetor al puterii, adică meseria supremă de cetățean. Mai există și una, mai înaltă, meseria supremă de om. Al patrulea lucru. Unde ne aflăm? N-am nicio îndoială că Liviu Dragnea, șeful Partidului Social Democrat și actualul președinte al Camerei, precum și colegii lui de partid și coaliție, pentru a scăpa de pușcărie și pentru a salva averile, nu s-ar da înapoi de la nimic. Au demonstrat-o de-a lungul anilor, au demonstrat-o cu asupra de măsură în aceste două luni. De la președintele Iliescu din anii 1990, arhitectul mineriadelor, și până la actualul șef al Partidului Social Democrat, Democrat trecând prin guvernele Năstase și Ponta, Ponta, ex-prim-ministru, autorul unei teze de doctorat plagiate și judecat astăzi pentru fals și uz de fals intelectual, istoria noastră postcomunistă a făcut din România, jefuind-o fără scrupule, poate că cel mai năpăstuit popor din Uniunea Europeană. Acum, cei care ne-au adus în această situație vor să se bucure nestingheriți de averile făcute din furt, fără teama de a răspunde în fața legii. Acum ținta numărul unu a acestor oameni în România sunt parchetul general și Direcția Națională Anticorupție. Iată declarația explicită a șefului PSD rostită la un post de televiziune săptămâna trecută. Trebuie să ne concentrăm pe demiterea procurorului șef al DNA, pe demiterea doamnei Căveși. Uneori, în istorie, esențialul se reduce ca în basme la confruntarea dintre bine și rău. Pe de o parte, avem în România partidele politice cu precădere cele care își spun, fără nicio acoperire, socialiste și așa zisii oameni de afaceri generați de ele. Pe de altă parte, avem generația celor între 20 și 40 de ani, necontaminată... Now, yes. Președintele îl roagă pe domnul Liceanu să treacă la concluzii. Uh, Voiam să fie clar, ca să înțeleagă toată lumea. Vorbitorul prin, primul vorbitor, ministrul, a avut 10 minute, apoi toți ceilalți au câte 8 minute. Sunteți la 11 minute. Vă rog să încheiați. Vă rog, deci, să trageți concluziile. Nu o pagină de concluzii, ci o frază de concluzii. E cel mai important lucru. Totul e important, o frază. În generația celor între 20 și 40 de ani, necontaminată de naționalismul lui Ceaușescu. De aici poate reîncepe totul. Reprezentanții ei, câțiva dintre ei se află în sală, sunt purtătorii valorilor democrației moderne, cei ce umplu de peste o lună străzile României cu indignarea lor civic-neagresivă. Sunt inteligenți, dinamici și nu mai pot fi manipulați. După cum poate știți, România are cea mai mare viteză medie de internet din Europa. Și ce legătură are asta cu recentele proteste de stradă, care au uimit lumea și care pot constitui baza unui manual de democrație participativă, are una evidentă. Cea mai rapidă conexiune de internet din Europa, a produs nu o mobilizare enormă la un concert de rock, ci cea mai rapidă și solidă mobilizare a generației digitale a României pentru un scop anume, valabil oriunde pe lume, lupta împotriva corupției. Okay, our final speaker is Mr. Mulțumim, domnul Atila Biroul, ultimul nostru autor, <coughs> uh, jurnalist de investigație. Aveți 8 minute. Biro Atila și reprezint RISE Project. Uh, suntem un ONG format din jurnaliști de investigație, parte a Organized Crime and Reporting Project. Uh, eu aș vrea să vă vorbesc puțin din perspectiva jurnalismului de investigație și am să vă dau câteva elemente de context internațional și local. Uh, investigațiile noastre au arătat că fenomenul corupției nu este localizat. Rețelele de crimă organizată nu se opresc la marginea țării. Uh, fie că vorbim de politicieni corupți, traficanți de droguri, oameni de afaceri specializați în spălare de bani, ei utilizează metode uh, sofisticate pentru a-și ascunde averile ilicite. Folosesc paradisuri fiscale, uh, scheme foarte, foarte complicate prin care încearcă să piardă urma banilor Uh, câștigați uh, ilicit. În cel mai uh, recent exemplu, poate l-ați văzut în presa internațională, la un dromatul rusesc. Este o investigație internațională realizată de OCCRP, din care se poate observa că bănci din Republica Moldova, Lituania, judecători corupți din Chișinău, oligarhi ruși au spălat peste 20 de miliarde de dolari. Banii au ajuns în mașini de lux, vacanțe, uh, diverse uh, vile. Acești bani au tranzitat și România și alte țări europene. În țara noastră, spitalele au fost dezinfectate ani de zile cu dezinfectanți diluanți. Uh, compania care a furnizat aceste produse a utilizat offshore-uri pentru Uh, această operațiune, banii fiind exportați în aceste offshore-uri, produsele fiind cumpărate prin offshore-uri, uh, nimeni nu a avut control asupra acestei operațiuni. În București, traficanții au dezvoltat uh, rețele de trafic de medicamente. Fiole cu medicamente necesare bolnavilor de cancer, HIV-SIDA, au dispărut din inventarul spitalelor și au ajuns în circuitul acestor rețele de traficanți. Lanțul include bolnavi, doctori, farmaciști, producători. În același timp, românii sunt din nou din ce în ce mai bolnavi. Uh, la câteva sute de kilometri de capitală, pădurile virgine uh, din munții Carpați și din România și Ucraina sunt decimate în beneficiul unei corporații din Austria. Lemnul ajunge în final sub formă de birouri și scaune frumoase, și conține o doză consistentă de corupție. Defrișările ilegale sunt posibile uh, pentru că uh, primarii, judecători uh, sunt implicați în această rețea. Colegii mei care au cercetat acest fenomen au descoperit cum administrațiile locale, unde sunt localizate aceste păduri, practic sunt capturate de politicieni locali în București, spălarea de bani a finanțat corupția. Banii din paradisurile fiscale uh, sunt repatriați uneori sub formă de șpăci. Zeci de hectare din București au fost retrocedate ilegal și au ajuns în posesia unor structuri offshore controlate de către un miliardar israelian. Investigațiile au arătat că o rețea de politicieni, afaceriști și funcționari publici a finanțat au fost finanțate de către acest personaj. Anul trecut, documentele publicate în investigația internațională Panama Papers au arătat că politicieni, oameni de afaceri din România uh, și-au mutat averile și uh, banii câștigați ilegal în paradisurile fiscale. Din păcate, autoritățile n-au făcut uh, prea mult în acest sens. Pot să vă spun că la un moment dat m-am întâlnit uh, personal cu un agent care înregistrează companii offshore. Am fost curios să văd uh, cum funcționează acest sistem. În discuția cu acest domn mi-a spus următoarele. În fiecare săptămână venea un om de afaceri, un politician și îmi spunea în felul următor. Am un milion, am cinci milioane. Vreau să-i plasez undeva uh, unde să nu fi, poată fi atinși de către autorități. În fiecare săptămână se întâmplă asta. La fel, acest om mi-a spus că 90% din clienții lui proveneau din crimă organizată. Iată că toate aceste exemple au o, un punct comun. Vedem acei oameni puțini, acei 1% care în uh, mintea lor este un singur lucru. Să fraudeze bugetul statului, să-și exporte averile și să nu fie atinși. Dacă vă întrebați de ce au ieșit cetățenii din România în stradă este pentru că ani de zile au văzut și văd în continuare acel grup răstrâns de politicieni, de afaceriști, care fraudează bugetul statului și nu pățesc nimic și își exportă averile în afară. Spre exemplu, în cel mai recent caz, un politician își face vacanțele în Brazilia și le-a făcut împreună cu proprietarul companiei care ani de zile a fraudat bugetul CFR. Cu asta eu am încheiat. Vă mulțumesc. Okay, we now, um, Mulțumim. Acum începem dezbaterea. Respectăm regula 206 din regulamentul de procedură, deci avem uh, patru deputați care vor primi cuvântul, eh, uh, vor primi doar uh, cuvântul deputații și membrii supleanței comisiei noastre. Un alt avertisment, avem doar 20 de minute la dispoziție, deci uh, știu, lista este foarte lungă, și îmi cer scuze dinainte față de cei pe care îi voi uh, dezamăgi. Începem în primul rând cu coordonatorii de la Comisia Libe. Doamna Mețola, un minut, două minute, nu mai mult, vă rog, dacă se poate, să aveți o intervenție succintă și ceilalți vorbitori vor primi un minut. Vă rog, doamna Mețola, din partea grupului PP. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc oaspeților noștri. Aș dori să spun că este o dezbatere necesară la comisia noastră. Știu că au fost uh, câteva reproșuri că ar fi vorba de o dezbatere națională și unii nu au fost pentru ea. Dar în numele PP-ului nu sunt de acord. Eu spun că România este Europa, Europa este uh, România și corupția este antiteza Uniunii Europene. Un afront la adresa statului de drept într-un stat membru nu poate fi ignorat. Și uh, avem nevoie de un sistem european de verificări care să uh, prevină corupția. Ehm, cu toții am văzut pe cei care au fost în stradă în România, pe protestatari, o generație care au format uh, drapelul României și stalele europene uh, cu uh, telefonul mobil, cu luminițele. Și Uh, cei care cred în uh, proiectul european nu pot să nu fie atinși, nu pot să fie bulversați de aceste imagini. Am vorbit cu acești oameni și ne-au spus uh, un mesaj, nu numai nouă Uniunii Europene, ci întregii lumi, în ce constă Uniunea Europeană. Și, de fapt, aceasta este miza acestei dezbateri. Democrația, justiția și statul de drept. Nu e vorba de concepte universitare, arbitrare. Ele au fost clădite de-a lungul istoriei de oameni luminați. Combaterea corupției și protecția statului de drept în, tot, în fiecare stat membru trebuie să devină unul dintre principiile călăuzitoare ale Uniunii Europene. Că e vorba de un guvern care încearcă să introducă uh, măsuri care să protejeze corupția sau un ministru maltez care este astăzi la președinția malteză a Uniunii care își trimite averea uh, la celălalt capăt al lumii. Uh, nu se poate ca știrile să apară în presă și mâine să fie date uitării. Și noi, legiuitorii, avem răspunderea și datoria de a acționa, pentru că altfel ne-am uh, tratat misiunea și alegătorii. Și aș spune că nu este vorba doar despre o dezbatere despre România. E despre valorile noastre comune europene, despre principiile noastre călăuzitoare și de către vir, uh, direcția pentru integrarea europeană. Pentru că dacă vrem ca oamenii să creadă încă în Europa, trebuie să înțelegem ceva. Ori combatem ferm corupția sau vedem cum se pune sub semnul întrebării proiectul european. Mulțumesc. Birgit Țipel, coordonator din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, la întrebarea, există încă corupția în România? Răspunsul este da. România a făcut progrese în combaterea corupției în ultimii ani? Răspunsul este da. Guvernul actual intenționează să continue lupta împotriva corupției? Iată întrebarea cea mai importantă la care am dori răspunsuri concrete astăzi și nu doar povești minunate și declarații sau angajamente politice. Deci aș dori să pun câteva întrebări la care sper să primesc câteva răspunsuri concrete. În ianuarie, guvernul actual a dorit să facă o propunere pentru a amnistia uh, pedepsele de până la 5 ani. Uh, pare că îi susțin pe cei care critică măsura. Ați putea să ne explicați dacă această măsură viza toate tipurile de uh, acțiuni penale sau erau și excepții prevăzute? În al doilea rând, s-a criticat faptul că pe viitor guvernul nu va sancționa nici cum prin lege uh, vreun act de corupție. Ați putea să-mi răspundeți la această întrebare? E adevărată sau există totuși mai multe niveluri de sancționare pentru mai multe tipuri de uh, acte de corupție? A treia întrebare. Am găsit o formulare care nu există în sistemul judiciar german abuzul în funcție sau în serviciu. Puteți să descrieți concret în ce constă această acuzare și în ce măsură va fi sancționată. Și o ultimă întrebare în ce privește situația din, din închisori supraîncărcarea e o problemă, dar știm că în mai multe din state membre există probleme suplimentare, sigur, și în România. Deci, Poate domnul ministru ar putea să ne spună dacă, pe lângă grațiere, există și alte idei prevăzute pentru a combate situația din închisori. Mulțumesc în numele grupului ECR, doamna Helga Stevens. Mulțumesc. Acest subiect nu este de roc simplu de dezbătut, nu este nici simplu să știm exact ce s-a întâmplat în România. Eu uh, sunt uh, complet dependentă de interpretarea în limba semnelor, dar dezbaterea mi s-a părut interesantă. Îmi permit să fac câteva observații apropo de ce am auzit. Sute de mii de români au protestat în urma adoptării unui ordonanțe de urgență care a fost adoptată într-o ședință secretă uh, în miez de noapte. Putem să credem că nu este doar o problemă de comunicare, ci și un fel de obiectiv ascuns. Această ordonanță de urgență, dacă am înțeles eu, între timp a fost anulată și acum s-a început o procedură legislativă ordinară. De multe ori s-au formulat critici uh, uh, cu privire la lupta împotriva corupției uh, în România. De exemplu, procedura penală este suficient de clară, uh, uh faptele și uh, um, infracțiunile penale nu sunt suficient de bine definite. Cel mai bine ar fi ca pe viitor guvernul să aibă dezbateri deschise, nu pe ascuns, și să se ducă dezbateri la Parlament despre aceste acte legislative, despre calitatea legislației în general. România um, este în continuare subornată mecanismului de cooperare și verificare și mi se pare firesc ca Parlamentul și statele membre să urmărească aceste evoluții. Mulțumesc. For the Audi group, the coordinator is Natalie Griesbeck, please. În numele grupului ALDE, Natalie Griesbeck acum. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, invitațiilor care au venit astăzi, care să ne pună la dispoziție informații, explicații în legătură cu situația gravă din România. Totuși îmi pare rău că această listă a invitațiilor nu reprezintă total echilibrul politic uh, din uh, România. Voi fi foarte vigilentă uh, în legătură cu faptul că colegii care nu fac parte din comisia noastră vor lua cuvântul pentru uh, a completa acest echilibru totuși. Știm că nu avem mult timp la dispoziție, bineînțeles că această dezbatere nu este doar o dezbatere uh, română-română, ci e o dezbatere care ne vizează pe noi, pe toți europenii. S-au făcut mai multe aluzii în prezentări înainte în legătură cu problemele care există și în alte state membre. Și deci este o întrebare care ne vizează pe noi, deci pe toți cetățenii europeni și care vizează și instituțiile europene. Mă gândesc mai ales la independența justiției în acest context. Imparțialitatea instituțiilor și mai ales uh, imparțialitatea justiției care sunt în colimatorul nostru astăzi cu ocazia acestei audieri. Aș avea două întrebări, prima dintre ele adresată Ministrului Justiției, în legătură cu această dinamică irreversibilă uh, a progreselor uh, în ce privește funcționarea instituțiilor din uh, România. În această ordine de idei, mie mi-ar plăcea să înțeleg cum se face separarea puterilor în stat Sigur, nu sunt specialistă în domeniul dreptului penal, dar am înțeles că parchetul anticorupție participă sau are legături strânse cu și cooperare cu Serviciul de Informații Secrete. Există o separare a puterilor și cum vedeți lucrurile din această perspectivă? Am o a doua întrebare pentru Comisie, pentru că totuși uh, avem o dezbatere europeană. România face parte din Europeană, dar există și alte state membre. Uh, în uh, rapoartele cu privire la progresele înregistrate de către România de la aderare încoace. Deci Comisia în aceste rapoarte a subliniat că progresele sunt importante, însă că e loc de mult mai bine. Și s-a spus acest lucru și înainte. Aș dori să știu care sunt prioritățile pentru Comisia Europeană în acest domeniu. în ce privește funcționarea justiției și a instituțiilor în România. Vă mulțumesc! Dragi colegi, în ce privește timpul disponibil, mai beneficiem de interpretare până la orele 12 și 40. Am avut o întrerupere și din cauza faptului că a trebuit să păstrăm un moment de reculegere, deci vă spun, beneficiem de interpretare doar până la orele 12 și 40. Restul coordonatorilor și intervenienților vor vorbi doar pentru un minut și apoi ne trebuie timp pentru ca invitații noștri să poată să răspundă. Deci vedeți cât de puțin timp avem la dispoziție. Cine nu este, uh, nu este membru la limbe nu va putea să ia cuvântul. Acum dau cuvântul doamnei Cornelia Ernst, coordonatoare la grupul GUE. Un minut. Mulțumesc. Cred că un lucru este clar aici în legătură cu întreaga problematică. Nu vorbim doar de o criză a statului de drept, ci o criză a încrederii în politică, care s-a pierdut. Această încredere nu mai este. Asta se simte peste tot, ceea ce uh, se vede limpede acum peste tot. E foarte important însă să aprofundăm diferitele probleme. Din păcate nu avem timp acum, dar aș fi vrut să pun totuși câteva întrebări în primul rând, nu știu care este acum situația reglementărilor privind corupția. Ce este valabil acum, ce este în vigoare? Ne puteți spune câteva lucruri despre asta? În al doilea rând, ați spus uh, că uh, uh, ordonanța a fost retrasă, după cum știm cu toții, însă criza încrederii nu s-a încheiat. Există posibilitatea să se mai producă ameliorări în, în reglementări, în legislație, vă rog să-mi dați mai multe detalii. Și în al treilea rând există reproșuri la adresa DNA-ului. Se spune că ar fi în relație cu serviciile secrete, ceea ce complică lupta anticorupție. Ne puteți uh, uh, spune cum s-a ajuns la această idee care a fost reluată și în presa internațională? Mulțumesc! Doamna Hanus, în numele grupului verzilor. Mulțumesc, um, domnule președinte. Vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi cetățenilor români, să le mulțumesc pentru felul în care se implică în viața societății lor. Au reușit să oprească nu numai un act legislativ, care era clar uh, nociv, ci au reușit să trimită un semnal puternic care a ajuns până la Bruxelles pentru că era un semnal de alarmă pentru noi, pentru Bruxelles. Eu sunt ferm convinsă de acest lucru, încă de când am avut ocazia să merg la București și să discut cu foarte multe persoane care reprezentau și guvernul, și instituțiile, și societatea civilă. Cred că cetățenii români acum au deschis calea pentru a reclădi încrederea și după ce v-am ascultat pe dumneavoastră, mi se pare că acesta este cel mai important. Parlamentul European a organizat această audiere, însă nu trebuie să rămână cumva pe din afara acestui proces. Sunt ferm convins să vă spun, după ce am vizitat România, că trebuie să fim atenți și trebuie să ne pese de instituții și de felul în care funcționează ele în România. Corupția e un cuvânt în spatele căruia se ascund multe dar au existat motive întemeiate pentru care oamenii din România să nu aibă încredere în funcționarea instituțiilor. Și poate că cel mai important pentru mine nu este să pun întrebări despre instituțiile care se luptă împotriva corupției. Nu! Eu mă întreb dacă diferitele instituții din stat chiar își îndeplinesc sarcina dacă cu adevărat există independența puterii judiciare, dacă această independență este garantată. Și mi-aduc aminte că după discuția din uh, plenară despre România, am hotărât să trimitem și o misiune în România. Sper că această idee să rămână în vigoare. Subliniez că această misiune este deosebit de importantă. Mulțumesc! Acum doamna Inberg în numele grupului FDD. Nu mai este în sală. Acum dau cuvântul câtorva membri ai LIBE. Vom avea nevoie de interpretare și de ce vă spun că nu vom depăși 12.40. 60 de secunde pentru fiecare membru libre, după care vă uh, tai microfonul. Începem cu domnul Șogor. Thank you, Chair. I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra unui caz foarte special legat de statul de drept în România. La 10 ani după aderare, justiția este în continuare selectivă în România. Există o lege care protejează drepturile minorităților și a fost adoptată înainte de aderare, dar care nu este aplicată. În noiembrie 2016, DNA-ul a lansat o anchetă din cauza creării unei școli uh, um, um, catolice, uh, romano-catolice și a fost uh, deținut inspectorul școlar, deși s-a respectat legislația în momentul în care s-a creat această școală. Părinții copiilor care și-au, um, au fost scriși acolo, domnule Șogăr, aveți o întrebare sau nu? Întrerupe președintele. Cred că este un momentul ca Uniunea Europeană să arunce o privire mai atentă uh, ca să vadă cum funcționează statul de drept și uh, um, legislația română. Așa va fi, spune președintele. Îmi pare rău, trebuie să vă întrerup microfonul când trec 60 de secunde, altfel nu vom mai beneficia de interpretare pentru răspunsuri. Domnul Ungureanu, domnul Ungureanu, am să fiu succint, domnule președinte. Tiză, în special în cazul domnului Aristar, dânsul știe despre ce vorbește, pentru că are o problemă de justiție încă deschisă în România. Domnul Aristar a vorbit de polarizare. Da, pe politică economică, pe politică internă, dar pe justiție, pe lege, domnul Aristar. Vreți să spuneți că electoratul PSD este împotriva legii? Aveți un motiv să insultați? Înțeleg că nu vă plac nici PSD-ul, nici alegătorii lui. Dar de ce așa? Doi Domnule ministru, cum vă simțiți să lucrați într-un guvern care este, după toate aparențele, obsedat de o temă, codul penal, pe care îl atacă la nivel executiv, în Parlament și iar în Parlament? Trei, ați spus, dacă am înțeles bine, că miniștrii guvernului au fost anchetați de DNA. Au fost anchetați sau audiați ca martori? Mulțumesc. Okay. Mrs. please. Mulțumesc președinte o să fiu și eu foarte succintă. În primul rând, uh, felicit uh, Comisia Libe pentru că a luat în discuție această situație. Sunt consternată de neadevărurile spuse aici și de aceea vreau să adresez câteva întrebări. Evident, neadevărurile spuse legate de constituționalitatea actelor elaborate de guvern. Am făcut parte dintr-un guvern, am fost ministru, știu despre ce vorbesc și eu am fost în stradă când a fost cazul să uh, manifestăm, vin de la Timișoara, dar vreau să întreb concret pe domnul Tănăsceanu și pe uh, cei care uh, au venit aici să critique uh, neconstituționalitatea. Faptul că în 23 august 2016 nu a mai fost acoperit în codul penal și a încetat efectele juridice infracțiunea de abuz în serviciu, de ce nu v a determinat acest lucru să luați atitudine la, guvern, la doamna ministru prună și la guvernul cioloș? și ultimul lucru eu vreau să înțeleg că statul de drept indiferent cine conduce politic este respectat și instituțiile sunt separate. cum apreciați că dna ul a chemat și a audiat guvernul pentru un lucru la care avea drept constituțional? Toată lumea trebuie Toată lumea trebuie să respecte un minut. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, în primul rând aș dori să salut mesajul dumneavoastră. A fost un mesaj uh, tehnic, așa cum trebuia să fie și această dezbatere și una emoțională. Vreau să remarc uh, faptul că a zis că legislația din România este una dinamică și irreversibilă. Este un mesaj care îl întâlnim foarte des în mecanismul de în rapoartele MCV pentru România, care uh, sunt uh, uh, câteodată uh, parțiale și alea. Vreau să vă întreb direct. Credeți că celelalte mecanisme de monitorizare a statului de drept în celelalte state membre pot acoperi inclusiv uh, ce este prevăzut în MCV la momentul actual, adică putem scăpa în sfârșit de acest mecanism care, din păcate, este folosit politic, mai ales pe șicherul drept al, uh, al politicii. Vreau să îl felicit și pe domnul Alistar pentru faptul că în definiția statului de drept a menționat garanția respectării drepturilor omului. Credeți dumneavoastră că instituțiile de forță ale statului respectă așa cum trebuie drepturile fundamentale ale omului. Vă mulțumesc mult! Mrs. McAvey, please. Doamna McAvey. Thank you. First of all, I'd like to, to, to tell everyone that we have in the room. Vreau să spun că avem în sală oameni care chiar au participat la proteste și au venit să asculte această dezbatere. Și tot ce facem în România, facem pentru oameni. Și Toată lumea în această sală ar trebui să se gândească la ei. O întrebări scurte pentru domnul uh, Biro. Care este numele acelui politician care și-a petrecut vacanța în Brazilia cu omul de afaceri care a dilapidat banii uh, CFR-ului? O altă întrebare pentru domnul Liceanu. Cum credeți că va arăta România în următorii patru ani? ținând cont de faptul că avem uh, guvernul socialist la putere. Și credeți că You're switching to Romanian and you've just finished one minute, so just one sentence. Din păcate ați terminat timpul. Time, please. Okay, I'll keep in English. Uh... Na, atunci rămân în engleză. Puteți să vorbiți în română, spune domnul președinte. Credeți că în Franța, Germania și în alte țări a căror deputați sunt prezenți aici, cei doi uh, președinți de camere parlamentare au uh, uh, condamnări penale, aveți lideri de partid care au fost condamnați cu sentință definitivă? Așa conduce o țară cu criminali? Mulțumesc, domnul Vaidenoze. Vreau să mai spun ceva, domnule președinte. Nu, nu puteți. Ați lăsat domnului ministru justiției 5 minute în plus. A vorbit 15 în loc de 10. Vă rog să fiți cinstit. Sunt cât se poate de echitabil. Să știți că toată lumea, toată lumea a avut timp de vorbire și și dumneavoastră ați vorbit mai mult. Domnul Weidemann. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem impresionați de ce s-a întâmplat în România, de oamenii care au ieșit în stradă și uh, am fost întrebați care este mesajul. Mesajul se vede din România și cred că uneori nu-l înțelegem. E vorba de protecția drepturilor contribuabililor, de drepturile cetățenești. Despre asta trebuie să discutăm. În orice caz, mi se pare această discuție foarte importantă. În al doilea rând, sigur că există evenimente politice, că încercăm să se încearcă să se discute despre ele și e foarte important să fim autocritici în această discuție. Am uh, auzit uh, lucruri pozitive din partea domnului ministru. Văd că ne vorbiți despre funcționarea instituțiilor, însă există mari probleme în modul de lucru. Și cred că totul este decisiv și aș avea o întrebare în acest context. Este evident că diferitele uh, instituții funcționează în moduri diferite. Aș vrea să vă întreb ce rol au serviciile secrete în toată această poveste domnule președinte. Și în Grecia am trecut prin același lucru. Guvernul a decis uh, să ia măsuri, dat fiindcă închisorile erau suprapopulate. Și am o întrebare pentru domnul ministru. Cum poate un stat bazat pe statul de drept să țină cont de uh, preocupările cetățenilor care ies în stradă? Noi am văzut că Curtea Constituțională a decis să facă o anchetă în legătură cu ordonanțele adoptate. Ce răspuns trebuie dat ca să uh, ne înscriem pe calea uh, luptei anticorupție și a consolidării statului de drept? Doamna Spinelli. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să spun că înțeleg foarte bine mișcările anticorupție. Îl cunosc bine pentru că cunosc exact ce se întâmplă în Italia. Și tocmai pentru că știu foarte bine care este situația în Italia, vreau să pun niște întrebări. Această mișcare are de gând să se transforme într-o organizație politică? În Italia așa s-a întâmplat, s-a transformat în mișcarea 5 stele. E important să știu dacă se va întâmpla și în România așa, deoarece doar dacă va lua forma unei organizații politice, se va evita riscul uh, unei uh, răfuieli cu un singur partid. Căci acum uh, mi se pare că există acest conflict. Domnule Lopez Aguilar, vreți să renunțați la timpul de vorbire ca să dați posibilitatea invitațiilor să răspundă nu? Atunci aveți un minut. Mulțumesc. Am o întrebare pentru recent numitul ministru al justiției, domnul Toader. Comisia noastră are toate motivele să fie îngrijorată în legătură cu toate potențialele uh, devieri de la comportamentul normal al guvernelor din statele de drept, în ceea ce privește separarea puterilor în stat și așa numita dilemă de la Copenhaga, în ceea ce privește mecanismul statului de drept. Deci vreau să vă întreb despre uh, hotărârile Curții Constituționale, pentru că uh, ordonanța a fost abrogată după proteste însă mai trebuie să fie revizuit codul penal, codul de procedură penală și să fie rezolvată situația condițiilor inumane din sistemul carceral. Ce intenționați să faceți pentru a respecta hotărârile curții într-un mod care să nu stârnească proteste și care să corespundă cu hotărârile curții constituționale și cu cele ale CEDO? Mulțumesc! Foarte bine. Președintele vrea să-i roage pe interpreți dată fiind, uh, ca, dat fiind caracterul sensibil al reuniunii, să continue munca. Trecem acum la vorbitori. În mod clar, majoritatea întrebărilor s-au adresat ministrului, așadar o să-i las la dispoziție ceva mai mult timp, după care o să-i rog pe ceilalți să dea răspunsuri cât de rapide. Trecem acum la ministru, 4 sau 5 minute. Nu, oricum nu va fi destul timp. Dacă vreți să vorbiți... Uh, președintele spune că nu vom mai avea interpretare în română de la o anumită oră. Vă rugăm să vorbiți 4-5 minute. Întâi, cele mai sensibile întrebări pentru mine... Scuze. Voi, răs... Voi răspunde cele mai sensibile întrebări pentru mine primită de la domnul Ungureanu, cum mă simt eu declarat apolitic într-un guvern cum l-a descris domnia sa. Vreau să-i răspund că eu n-am făcut și nu fac politică nici de stânga, nici de dreapta. Nu o să vadă nici dumnealui, nici dumneavoastră măsuri, gesturi, declarații, inițiative cu conținut politic. Politica de promovare a drepturilor și intereselor cetățeanului este una de interes național și nu are culoare politică. Acum, sunt foarte multe întrebări, nu știu cum voi răspunde în cele 4-5 minute. Punctual, despre deciziile Curții Constituționale. Au fost două decizii. Una care a spus foarte limpede că guvernul a adoptat ordonanța 13 cu respectarea unor competențe legale de a legifera, că guvernul apreciază, legiuitorul apreciază oportunitatea reglementării. E adevărat că procurorul nu poate verifica oportunitatea, dar tot adevărat este că orice procuror poate evalua poate ancheta o faptă penală. Ori procesul de legiferare nu este, ferească Dumnezeu, o faptă penală, că n-ar mai reglementa absolut, absolut uh, nimeni. Acum, sistemul penitenciar. Spunea și președintele CEDO, a făcut-o Italia, multe țări, grațierea este o instituție de drept penal uzitată nu e în cod numai să existe acolo, să o descriem. Legiuitorul o folosește din când în când. Spuneam că nu-i singura măsură. Nu le dai drumul la toți și spui că ai rezolvat problema. Într-o limită redusă și m-a mai întrebat cineva, răspund acum, faptele de corupție sunt exceptate de la actul de clemență, de grațiere. Și atunci ai grațierea, poți avea măsuri alternative de individualizare a executării pedepsei. Nu pușcăria este soluția imediată și radicală. Cu privire la abuzul în serviciu, aici eu aș fi o nuanță de, cu caracter general și cât ne-om întâlni, cât nu ne-om întâlni. Eu nu mi-am permis și răspund tot domnului Ungureanu și indirect altor întrebări, n-am făcut judecăți de valoare în domenii în care nu mă pricep. Multe pot fi spuse chiar și despre adevărul juridic. Decizia, ordonanța, și acum săr ca să mă încadrez, ordonanța 13 a avut și relele ei, dar ordonanța 13 a vrut să pună de acord abuzul în serviciu cu decizia curții care spune că un funcționar poate fi anchetat pentru abuz dacă nu își îndeplinește o atribuțiune prevăzută în lege sau ordonanță de urgență. Și eu răspund alte întrebări, spuneam deja, am demarat un proiect de lege pentru punerea de acord a legii penale, procesual penale tuturor legilor cu deciziile Curții Constituționale, ca să nu existe nicio interpretare, nicio discuție Proiectul de lege va viza doar punerea de acord, fără o virgulă în plus, fără o virgulă în minus. Chestiune la care suntem obligați prin Constituție un articol 147. Fără elemente de apreciere de oportunitate, numai prin obligațiile, spuneți obligațiile prevăzute în, uh, în Constituție. Acum, Situația din penitenciare, am spus, o întrebare era cu raportul dintre DNA și SRI. Mă repet, arhitectura statului deja am depășit. Arhitectura statului presupune competențe complementare. SRI-ul are locul lui operativ de informare, de prevenire a vulnerabilităților, amenințărilor la adresa siguranței. El trebuie să-și facă treaba în aceste limite, dă informațiile mai departe anchetatorilor care văd dacă e faptă penală sau nu. Nu intră SRI-ul în zona de urmărire penală, cum nu intră procurorul în zona de SRI. Iar acestea sunt competențe complementare și nu concurente, nu, supra, nu suprapuse. Dacă scăpăm de NCV, sigur că ne dorim. Spuneam că am făcut-o în comisie cu toți decidenții, și încercăm punct cu punct să luăm elementele acelea, să vedem cum le răspundem, deși să le îndeplinim, deși am această rezervă a faptului că acele condiționalități sunt mobile, sunt de apreciere, nu sunt ținte fixe, elemente fixe pe care să le îndeplinești, să le bifezi și să le tai de pe, de pe listă. M-ați întrebat, domnule parlamentar, o răspuns. M-ați întrebat dacă miniștrii, asta e o chestiune de acuratețe, maximă acuratețe juridică, dacă miniștrii au fost anchetați sau audiați. Păi, ca să-l anchetezi, trebuie să-l audiezi. Că nu poți să-l anchetezi în lipsă de a-l audia. Generic, formula este anchetă penală. Ca ai început, aici pot vorbi până mâine, ca ai început urmărirea, n-ai deci, începută, este... Ca. Eu ce vreau să vă spun în încheiere? I, I, I realize that you could make many more Am înțeles că aveți foarte multe de spus, dar din păcate va trebui să vă tai uh, microfonul. Intervenție fără microfon din sală. Vă rog să restabilim ordinea. Programul nostru așa arată. Trebuie să dăm răspunsuri la marea majoritate a întrebărilor. Vă rog să mă lăsați să termin. Ministrul a răspuns la majoritatea întrebărilor. Uh, coordonatorii au luat deciziile în legătură cu timpii acordați pentru a da timp domnului ministru să răspundă. Acesta a fost obiectivul audierii. Avem un minut pentru ceilalți auditori, deci vă rog să nu ne întrerupeți pentru că pierdem și mai mult timp. Deci o concluzie din partea domnului ministru. Da, standardele de protecție a drepturilor și libertăților. Nu vom adopta ordonanțe de urgență în acest domeniu rezervat legii organice Vom respecta competențele constituționale ale autorităților pe bază de transparență decizională, consultând decidenții, consultând societatea civilă. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now for, uh... Mulțumim și noi. Un minut va avea fiecare vorbitor. Știu că au fost mai multe întrebări care v-au fost adresate, unele personal. Începem cu domnul Avram în ordinea în care ați intervenit. V-au fost puse întrebări direct, vă rog să răspundeți mai ales la ele. Un minut. Uh, <clears throat> înțeleg că doamna Rapin a întrebat ceva despre neconstituționalitatea. Aici nu era vorba de neconstituționalitate, ci de faptul că Parlamentul reia prin lege ceea ce a încercat guvernul prin ordonanță de urgență. Aici este problema. Punct. Mulțumesc. Okay, then, um, Mr. Mr. Alistair, please. Domnul Alistair, vă rog. Un minut. O întrebări, una dintre ele a cuprins un neadevăr, și anume că aș avea o problemă deschisă în, uh, în, uh, în justiție. Nu. Organizația din care fac parte colegi de-ai mei, membri ai familiei mele, au făcut subiectul unui atac fără precedent din partea fost, fostului regim, regimului Băsescu, toate deciziile sunt definitive, sunt date de instanțe și sunt în favoarea mea. Deci pe acest subiect, în Europa de Est veți vedea reprezentanții ai societății civile care sunt incomos pentru politicieni, iar unii dintre ei nu știu să se abțină de la a reacționa nelegal cu privire la uh, dacă există sau nu uh, situații de respectare a drepturilor sau de nerespectare a drepturilor omului în uh, procesele din România. Cea mai gravă problemă, aș spune, fără să intru în amănunte, este practica judiciară neunitară, standardul care se mișcă de colo-colo. Într-un dosar poți să faci investigația cu anumite tehnici de investigare și să scoți ceva la lumină, într-altul faci jumătăți de măsură, ceea ce poate să conducă la un risc de justiție selectivă. De aici mai departe sunt toate celelalte consecințe. Faci dosarul cu respectarea drepturilor sau nu faci cu respectarea drepturilor. Mușamalizezi, lumea nu vorbește în România decât de condamnări, dar să vorbim și despre mușamalizări. Că avem nu numai liste negre, avem și liste albe, lucruri care se întâmplă peste tot. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc pentru disciplină. Domnul profesor Liceanu. Un minut. Drama cea mai mare în România în clipa de față cred eu că este ruptura dintre meseria de politician, pe care toți cetățenii o recunosc politicianului, în schimb, profesiunea de cetățean nu e recunoscută de către politicieni. Pentru că alminter n-ar fi lăsat 600 de mii de oameni să stea în piețe timp de un an, de o, de o lună și ceva, fără să-i bage în seamă. Deci mesajul cetățenilor nu ajunge la urechile politicienilor e ignorat total. Al doilea lucru, urgența pe care o viza ordonanța numărul 13 nu era câtuși de puțin o urgență legată de închisori. Această chestie a fost adusă pe tapet pentru motivele pe care le-am evocat, ci pentru spitale și școli, unde mizeria este neimaginabilă. Al treilea lucru, ancheta DNA-ului nu a vizat oportunitatea legiferării ci s a declanșat în urma unei plângeri potrivit căreia s au distrus și sustras documente pe parcursul lucrării din seara aceea noaptea. și al patrulea lucru deci domnule ministru asta n am înțeles știați prea bine acest lucru. al patrulea lucru independența judiciară e garantată a întrebat cineva știți care e drama? Până și Curtea Constituțională este politizată. Okay. Mulțumim. Trebuie acum să ajungem la concluzie. A, domnul Biro, domnul Biro, vă rog, un minut. Uh, bun, aș vrea să vorbesc de condițiile din penitenciare. Ele sunt groaznice. Guvernele din 2009 nu au investit în penitenciare. Uh, ar trebui să facă asta, nu au făcut-o. Uh, unul dintre motivele pentru care guvernul a promovat ordonanța au fost condițiile din penitenciare, eliberarea deținuților de acolo dar este ridicol pentru că proiectul de lege inițial prevedea faptul că sunt grațiate pedepsele cu suspendare. Cu ce ar fi ajutat asta golirea penitenciarelor și îmbunătățirea condițiilor? Deci, avem o minciună destul de clară în documente. Um, Dup după aceea, aș dori să răspund întrebării doamnei Macovei. Politicianul care își face vacanțele în Brazilia Uh, și l a făcut alături de omul de afaceri care a fraudat bugetul statului este uh, șeful PSD Liviu Dragnea. Vă mulțumesc. The, the hearing is now closed. Aici se încheie audierea. The hearing is now closed. The follow-up will be Continuarea va fi următoarea. Coordonatorii de la LIBE, în lumina celor discutate aici, vor lua o decizie Uh, pentru a organiza o delegație la București. Dar decizia va fi luată la coordonatori în lumina acestui schimb de opinii. Mulțumesc tuturor pentru că ați îndeplinit misiunea imposibilă de a încheia audierea într-o oră și jumătate. Mulțumesc tuturor pentru disciplina și bunavoință cu care ați participat la audiere. Mulțumesc vorbitorilor, mulțumesc membrilor și mai ales celor care nu au putut să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult!